Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Vă urăm bun venit la reuniunea FED de astăzi și sper că ați avut o reuniune foarte rodnică ieri. Iată că colegii germani sunt ocupați din motive lesne de înțeles pentru moment pentru că, iată, că nu zburăm spre Jamaica, deci nu se face coaliția, asta este sigur. Deci ajungem la punctul numărul 7 de pe ordinea de zi, vot electronic. Punctul numărul 7, recomandări către Consiliul, Comisie și Serviciul de Acțiune Externă privitoare la Hong Kong 20 de ani după uh, încredințarea către uh, autoritățile chinezești. Raportor este Allen, dacă dorește să ia cuvântul. Da, pe scurt, mulțumesc și da. Sigur, ar fi, putea fi și mai rău pentru colegii germani, ar putea fi britanici. Da, avem cu toții cazurile noastre. Mm, sunt recunoscător colegilor pentru munca în comun. Este un raport important și o ocazie importantă pentru ca Parlamentul să vadă care este situația în Hong Kong, un partener cheie pentru noi, la fel ca și restul Chinei, desigur, și am găsit echilibru, cred eu, uh, că avem nu doar o politică pentru China, ci și o politică a Parlamentului cu acest uh, raport. Mulțumesc colegilor pentru susținere, bine că am reușit, aproape am reușit. Mulțumesc Samuel și secretariatului, staffului, grupului, tuturor colegilor care au muncit din greu și e foarte bine că am reușit să ajungem la vot și acum aștept cu interes comentariile dacă există, dar cred că lucrurile se vor desfășura foarte bine. Smith. Mulțumim lui Alan Smith. Văd că nu, nu mai există alte comentarii, așadar GUE a cerut un vot cu apel nominal pentru amendamentele 47 și 98. Bun, pe lista, deci putem începe, trecem la vot. Mulțumim. Compromisul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 44. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47, vot cu apel nominal, cerut de GUE. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge cu 22 de voturi împotriva, 20 pentru. Bun, 48 acum cine este pentru, împotriva, abțineri. Verificăm prin vot electronic la 48. 48, verificăm, votul electronic s-a deschis. Bună dimineața, Iulainen. The vote is closed. 25 to 20. S-a închis 25 împotrivă 20 pentru se respinge. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 52. Amendamentul 52 pentru împotriva abțineri. Verificăm uh, la 52 prin vot electronic. Cred că a fost respins, dar verificăm. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și, da, e clar că a fost respins. Bun, trecem la 53. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm și aici. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge 26 la 18. Compromisul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 61 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 61 votul electronic s-a deschis. Da, a, sosit și doamna Michela Leomarie. And the vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge 26 împotriva, 19 pentru. 62 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 63 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 64 părți, vot pe părți cerut de raportor. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 65, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, amendamentul 70, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 73 pentru, împotriva abțineri, verificăm la 72. Totul s-a deschis. Votul s-a închis. 23 pentru 22 împotriva se, deci se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84, la în Pițula. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Se cere verificarea. Bun, verificăm cu vot electronic. 87. Votul s-a închis. 24 pentru, 21 împotriva. 87 de se adoptă. Ajungem la 88. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. 88. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a închis. Se respinge cu 24 împotriva, 23 pentru. 89 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 95. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. 96 pentru, împotriva, obțineri. Verificăm și la 96. S-a deschis votul electronic. Avem 49 de colegi care au votat, votul s-a închis 19 pentru, 29 împotrivă. Și a fost amendamentul 96, trecem la 97. Acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum considerente, amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Bun, patru, spune președintele. Patru. Ne întoarcem așadar la patru. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum cinci. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la numărul 6, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge, clar. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la numărul 9, votul s-a deschis. Votul s-a închis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 persoană nu a votat. Bun, s-a închis votul și se adoptă. Acum ajungem la 39. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Se cere verificarea. Bine, la 39 am deschis votul electronic. Botul s-a închis și se respinge. Un 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Referiri, amendamentul numărul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul electronic, eh, votul final asupra proiectului de raport. Votul s-a deschis. It's closed. And this has been adopted 45. Votul s-a închis și se adoptă 45 la 5. To the rapporteur. Felicitări raportorului. Și acum ajungem la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi, și anume femeile, egalitatea de gen și justiția climatică. That's a good question. Is the rapporteur present, Mr. Portorul este domnul Panzeri. Acum l-am uh, văzut, domnule Panzeri. Uh, domnul Galer uh, v-a întrebat ce înseamnă justiția climatică. Nu doriți să ne explicați și nouă înaintea votului. E già la decima volta che lo spiego. Cam a 10 oară că explic domnului Galer și tot nu reușește să înțeleagă, deci nu-i prin vina mea că n-a înțeles. Ok, Michael, bist du mit der Antwort einverstanden? De acord cu răspunsul, Michael? So, we come to the vote. Așadar, trecem la vot. Antonio Panzeri, dorești, dorești să mai spui ceva? Bun, deci uh, putem să trecem la vot. Deci compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Intervenție fără microfon din sală. What's the problem? Da, vă rog,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 Votul s-a închis. Se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 69. S-a deschis votul electronic.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 referi. Amendamentul numărul 1, ă, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 9, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final electronic uh, asupra proiectului de raport. The vote is open. Votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis și se adoptă cu 44 pentru 5 împotrivă. Felicitări domnului Panzeri. Right. It's 9:30. Bună, orele sunt 9 și jumătate. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dacă a sosit ambasador, trebuie să așteptăm câteva minute. Ambasadorul încă nu a sosit. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, we now come to item number... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, trecem la punctul cu numărul 9 uh, pe ordinea noastră de zi, debriefingul uh, privind uh, summitul UE-India ce a avut loc pe 6 octombrie. De mai multe ori, Parlamentul a subliniat nevoia unei relații mai aprofundate în cadrul, uh, cadrul cadrului strategic stabilit în 2004. Uh, dinamismul, spre marea noastră bucurie, s-a întors uh, în relațiile noastre din, de la cel al 13 summit din martie acestui an. Acest lucru este important, mai ales uh, pentru că India și Uniunea Europeană, ca cele mai mari entități democratice din lume, au o responsabilitate specială pentru a continua Uh, ordinea globală bazată pe reguli. Astăzi vom face un schimb de opinii în ceea ce privește progresele obținute în relațiile UE-India la uh, cel de-al 14 uh, summit UE-India. Urez bun venit doamnei uh, excelenței sale, doamna Gaitri Isar Kumar, ambasadorul Indiei la Uniunea, în Uniunea Europeană, Belgia și Luxemburg. Îi urăm bun venit și uh, reprezentantei SAE um, de la Divizia pentru Asia de, uh, Asia de Sud. Îi dau cuvântul excelenței sale, doamna ambasador. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membrii Parlamentului European. Uh, salut această oportunitate de a vă oferi informații despre, cele, despre ultimul summit UE-India. Este prima dată când am oportunitatea de a vă cunoaște, deci aș dori să încep prin a vă mulțumi cât se poate de sincer pentru faptul că ați uh, adoptat rezoluția referitoare la relațiile UE-India adoptată pe 13 septembrie. Um, a fost o rezolu- este o rezoluție um, constructivă, bine uh, fundamentată și simt că a stabilit tonul pentru uh, summitul ce s-a ținut pe 6 octombrie. Am avut oportunitatea de a mă întâlni cu membrii ai comisiei dumneavoastră și de a le mulțumi personal, însă aș dori încă o dată cu această oportunitate să vă mulțumesc pentru, o, pentru contribuția dumneavoastră constructivă, utilă înainte de reuniunea liderilor noștri. Summitul a avut loc uh, pe 6 octombrie, un summit de o zi um, a fost unul foarte fructuos, s-a lucrat bine. Um, președintele Comisiei și al um, Consiliului, deci președinții Tusk și Juncker, uh, s-au întâlnit cu liderii noștri, cu toți liderii noștri, fie um, <clears throat> s-au întâlnit cu prim-ministrul nostru înaintea reuniunilor, uh, fie au avut discuții în alte foruri. Îmi dau seama că SAE este de aceeași părere, și anume că a fost un summit de succes și că a marcat un nou capitol, o nouă eră, începutul unei noi ere, în dialogul nostru s-a aprofundat am adoptat o declarație comună cu 53 de aliniate care abordează o serie întreagă de subiecte de la spațiu și cooperarea în domeniul nuclear civil, dar și uh, abordarea amenințării, radicalizării și terorismului, comerțul, bineînțeles, a, a jucat un rol foarte important. Am, am vorbit despre toate subiectele uh, de interes uh, comun. Această reuniune a fost una la care am decis și să avem o agendă mai uh, extinsă și să abordăm subiecte împreună în calitate de parteneri strategici, inclusiv comerțul. În domeniul comerțului am decis că trebuie să cooperăm în avans, nu numai să ne bazăm pe principiul vânzării și cumpărării, deci să cooperăm în avans pentru a vedea unde ar putea interveni uh, distorsionări ale fluxului uh, comercial. Să prevenim și să le înlăturăm așa cum fac partenerii strategici. Deci să discutăm uh, dinainte Uh, să fim pregătiți astfel încât distorsiunile comerciale să fie minime uh, și efectele lor atenuate cât se poate de mult. Imediat după au avut loc reuniuni de follow-up cu um, SAE. Avem uh, o listă de delegații care vor veni în India. Avem uh, o agendă de activități de follow-up și planificăm deja să lucrăm la obiectivele ce trebuie atinse înainte de următorul summit. Următorul summit va avea loc probabil la Bruxelles, deci iată multe motive să-l așteptăm cu nerăbdare. Așteptăm cu nerăbdare și vizita prim-ministrului nostru. Bineînțeles, atmosfera în reuniune a fost excelentă. Prim-ministrul nostru a transmis liderilor importanța pe care o acordă India parteneriatului său strategic cu Uniunea Europeană. Considerăm Uniunea Europeană un uh, pilon al stabilității, un factor al stabilității într-o ordine mondială schimbătoare, un pilon în uh, această lume multipolară, un um, spațiu al democrației care um, apără aceleași valori pe care le considerăm și noi foarte importante, pluralismul, multiculturalismul și Um, sisteme transparente de guvernare, uh, stat de drept. În momentul de față au loc atât de multe schimbări uh, la nivel mondial și asta face ca toate aceste lucruri să fie cu atât mai importante. Prim-ministrul a transmis uh, președinților Comisiei și Consiliului că considerăm uh, parteneriatul ca fiind unul uh, avantajos pentru ambele părți. UE este cel mai mare partener comercial pentru, pentru India și, drept urmare, Um, India are tot interesul ca proiectul european să funcționeze. Deci um, sprijinim proiectul și îi dorim succesul. Prim-ministrul nostru a transmis de asemenea faptul că reuniunile ținute la summit vor stabili uh, o agendă pentru consolidarea relațiilor. Vă atrag atenția asupra declarației comune de 53 de aliniate. Dacă aveți uh, întrebări despre aceasta sau uh, doriți să mă refer mai în detaliu la una, la unul dintre subiecte, o voi face, dar altfel nu aș dori să vă mai răpesc prea mult din timp. Mulțumim, doamna Latră, din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte. Um, doamna director nu a reușit să ajungă astăzi. Um, o înlocuiesc pe doamna Vino, um, care inițial trebuia să vină la această reuniune, însă este în Bangladesh alături de uh, Federica Mogherini. Ne cerem scuze, deci, pentru, ultima, pentru schimbarea de ultim moment. Sunt foarte onorată să fiu prezentă și mă bucur să fiu așezată, să fiu lângă dumneavoastră, doamna ambasador. Aș dori să vă spun câte ceva despre atmosfera de la summit, care a fost uh, într-adevăr uh, un summit uh, ce a avut loc într-o atmosferă excelentă. Acest al 14-lea summit uh, a constituit un pas important în uh, cooperarea bilaterală, dar și într-o abordare convergentă față de uh, provocările globale. Prim-ministrul indian a spus într-adevăr că s-au făcut progrese și a salutat abordarea Uniunii Europene pentru a dezvolta acest parteneriat astfel încât el să ajungă la potențialul său. Summitul a fost uh, constructiv, pozitiv, documentul uh, ce a rezultat este unul uh, lung. Sunt abordate toate subiectele cooperării noastre bilaterale Trei declarații comune separate au fost adoptate, contraterorismul, schimbarea climatică și energiile uh, ecologice, dar și um, organizarea inteligentă și durabilă. Um, am făcut progrese și în ceea ce privește securitatea, mai ales uh, lupta împotriva terorismului, un element cheie pentru noi, dar și securitatea cibernetică și uh, chestiuni maritime. Uh, de asemenea neproliferarea și dezarmarea. Am căzut de acord să cooperăm, de exemplu, în ceea ce privește combaterea radicalizării online și să ducem împreună activități de creare de capacități. De asemenea, ne vom îmbunătăți cooperarea la nivel multilateral, în special forumul global antiterorism și task force-ul din domeniul financiar. Am discutat provocări globale, neproliferarea drepturile omului, migrația, schimbările climatice, G20, OMC și reformele și chestiuni de afaceri externe, um, care au fost și ele foarte um, intens discutate la prânzul de lucru. S-a discutat despre țări, regiuni precum Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afganistan, Siria, Irak, Corea de Nord, Africa uh, și Turcia. De asemenea, am căzut de acord să ne îmbunătățim cooperarea în ceea ce privește Afganistanul, dar și Africa. În ceea ce privește comerțul și investițiile, de ambele părți uh, am fost de acord în ceea ce privește calea de urmat. Încercăm să uh, relansăm negocierile de acord de liber schimb. Doamna comisar Malmström s-a întâlnit cu omologul său uh, indian la, Maroc, la Marrakesh uh, la reuniunea OMC. De partea indiană au existat îngrijorări în ceea ce privește cerințele în domeniul securității alimentare uh, pentru importul de orez basmati, însă aceste îngrijorări au fost abordate într-un spirit constructiv și aș dori să îi mulțumesc doamnei ambasador pentru participarea sa la rezolvarea acestui subiect. Am decis să adoptăm așa numite măsuri de atenuare care să respecte interesul Uniunii Europene, mai ales uh, dorința, um, dorința noastră de a proteja um, sănătatea umană. Uh, am abordat și uh, triciclazolul, un uh, pesticid care se folosește pentru orez. Continu- încă nu avem un dialog economic de suficient de mare succes, însă vom continua pe această cale. Considerăm că Trebuie să mergem mai departe aici. Am putea aborda și chestiuni de investiții, de interes comun și să creăm un impuls pentru a ne promova agenda. Pentru a ajunge la cele trei declarații separate, în cea referitoare la energie ecologică și schimbări climatice, ne-am confirmat angajamentele pentru aplicarea acordului de la Paris și hotărârea noastră de a Um, aprofunda cooperarea în mai multe domenii, inclusiv uh, energie solară, uh, stocarea energiei, mobilitatea electrică și energiile regenerabile. India este un partener de mult timp în lupta noastră împotriva schimbărilor climatice. De curând am avut uh, o reuniune și cu Canada. Deci uh, această relație în ceea ce privește schimbările climatice este foarte puternică. Alianța Internațională Solară va fi și aprofundată. Am luat măsuri uh, în acest sens. Am înțeles că evenimentul lor de lansare s-a amânat, însă cu mare plăcere vom participa la acest eveniment Uniunea Europeană, de asemenea, face eforturi pentru a crea un dialog privind schimbările climatice. S-a uh, ajuns la un acord în acest sens și cu India. În declarația comună privind parteneriatul pentru urbanizarea inteligentă am stabilit prioritățile pentru o cooperare îmbunătățită de ambele părți în dezvoltarea urbană Uniunea Europeană este foarte activă deja în acest sector și um, cooperează cu orașe și localități din India pentru schimb de bune practici în domeniul uh, schimbărilor climatice, dar și în ceea ce privește utilitățile de bază, apă, um, dar și gestiunea deșeurilor. B a semnat prima tranșă de 500 de milioane pentru metroul uh, din Bangalore. Este al doilea uh, împrumut, al doilea credit uh, oferit de BEI, uh, după un altul pentru un metrou semnat în 2016. S-a confirmat interesul de ambele părți pentru a îmbunătăți cooperarea și implementarea unui uh, acord între comisie și uh, um, Comisia de Cercetare uh, și Știință. Um, deci um, se va crea o legătură între cercetători talentați indieni și centrul de cercetare comun din Europa. De asemenea, o inițiativă far de 50 de milioane va fi lansată în ceea ce privește apa. În domeniul aviatic, India știe că va fi în curând pregătită să operaționalizeze de, de partea sa acordul orizontal de aviație semnat în 2008. Asta înseamnă că India recunoaște principiul uh, denumirii UE și în ceea ce privește migrația, prim-ministrul Modi a sprijinit uh, eforturile ONU în ceea ce privește uh, așa numitul Global Compass și nevoia de a introduce o agendă comună în ceea ce privește migrația și mobilitatea. Partea indiană a arătat interes uh, Uh, special în sistemul european uh, al cardului albastru. De asemenea, s-a subliniat importanța interacțiunii strânse între parlamentele indian și european. S-a salutat uh, raportul privind relațiile UE-India și recomandările de a crește cooperarea între delegațiile parlamentare ale Parlamentului European și ale celui indian. Aș dori să-i mulțumesc acestei comisii și domnului raportor Preda pentru pregătirea acestui raport. De la summit uh, Uh, veți auzi cu plăcere că au existat evoluții pozitive, cum ar fi programul de lucru al Comisiei pentru 2018, care se concentrează asupra consolidării relațiilor cu India. Lucrăm la o comunicare comună în ceea ce privește elemente pentru o nouă strategie UE în ceea ce privește India, ce ar urma să fie adoptată în 2018. Asta tot pentru a răspunde solicitării Parlamentului European din rezoluția sa. Am să mă opresc aici și aștept cu răbdare schimbul de opinii cu dumneavoastră. Thank you, Ambassador. Thank you, Madame de Latre. Mulțumim, doamna ambasador, mulțumim, doamnă de Latre. Avem cam o jumătate de oră la dispoziție pentru a purta o discuție. Aș dori să vă rog să vă anunțați la cuvânt dacă doriți să interveniți. Avem trei vorbitori înscriși, domnul Preda, domnul Van Orten și domnul Buchner. Mai este și altcineva? Atunci sugerez să dăm mai întâi cuvântul domnului nostru raportor, uh, domnului Cristian Preda, după care domnului Jeffrey Mar Orden și domnului Buchner. Încercați să vă limitați la 5-6 minute, vă rog. Cristian. Mulțumesc mult, domnule președinte. Alex, să vorbesc limba franceză, spre domnul Preda. Mulțumesc că sunteți uh, aici, uh, doamnă ambasador. Aș dori uh, să salut această ocazie pe care avem de a schimba opinii în legătură cu rezultatul celui de-al 14-lea summit care a avut loc recent. Bineînțeles, cum au spus și uh, uh, invitatele noastre, cel de-al 14-lea summit a avut o importanță uh, deosebită. Asta confirmă, practic, implicarea Uniunii Europene și a Indiei în ceea ce privește dinamizarea parteneriatului nostru strategic după patru ani de tăcere. În ceea ce privește relațiile politice dintre India și Uniunea Europeană, e bine, Acestea sunt uh, reafirmate de acest uh, summit și uh, noi susținem de plin consolidarea acestui parteneriat pentru beneficiul ambelor părți. Acest summit a fost, fără niciun dubiu, un pas făcut în această direcție. Am fost foarte mulțumit să văd că dimensiunea politică, politică externă și securitate s-a aflat în inima discuțiilor care au fost purtate la New Delhi. Firește, am fost bucuros să, să văd că au existat multe alineate din declarația comună în acest sens, însă, în același timp, am văzut că au existat declarații în ceea ce privește lupta cu terorismul, o tematică care a fost abordată în raportul nostru din luna septembrie. Așadar, am fost încântată să văd că gândim la fel. Acum aș dori să adresez trei întrebări invitatelor noastre, pentru că și dânsele consideră că summitul a fost un eveniment pozitiv. Aș fi dorit să știu care ar fi fost pentru dânsele, cum să spun, un pas uh, mai ferm Uh, care să fi fost făcut, ce și-ar fi dorit să vadă în uh, concluzii, ori acest element uh, nu se regăsește acolo. Mă gândesc puțin și la dimensiunea Serviciului European de Acțiune Externă. Ce ați fi dorit să regăsiți în aceste concluzii, însă nu se regăsește acolo? Asta ca plus de ambiție. Apoi, a doua întrebare vizează negocierea acordului de liber schimb. Uh, acest aspect a fost menționat în raportul doamnei uh, Malmström uh, uh, pe care l-a avut în urma discuțiilor cu interlocutorii săi din India. Oare putem spera să avem o foaie de parcurs clară în ceea ce privește discuțiile? Oare ne apropiem de o astfel de foaie de parcurs sau lucrurile vor continua așa ca până acum, cu reuniuni care nu sunt neapărat Uh, unele care să ducă la progrese. Și apoi, în al treilea rând, ori aici uh, este o întrebare adresată mai uh, cu seamă doamnei ambasador, mă gândesc la criza actuală în ceea ce privește minoritatea Rohingya. Și aș vrea să știu ce se întâmplă cu relațiile dintre Bangladesh și Birmania. Credeți că în baza concluziilor summitului Uniunea Europeană ar putea să coordoneze aspecte precum ajutorul uh, umanitar, însă în același timp uh, să acționeze și pentru uh, soluționarea politică a acestei crize. Uh, vedeți uh, aici un rol al parteneriatului nostru în uh, soluționarea acestui conflict. Încă o dată vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jeffrey Van Orden, acum. Nu știu de ce uh, domnul Preda a ales să vorbească franceză. A fost surprinzător, dar felicitări oricum. Aș dori să-i urez bun venit uh, uh, excelenței sale, doamna ambasador Cumar. Trebuie să spun că a călcat uh, bine în, pe urmele predecesorului său și mai mult decât atât s-a implicat foarte mult în relația cu Parlamentul și și-a propus să se întâlnească chiar și individual uh, cu membrii Parlamentului. A venit și la întâlnirile uh, delegației pentru relațiile cu India, a, s-a exprimat la o conferință pe care am organizat-o pentru relațiile economice uh, pe care le avem uh, cu uh, India. Uh, am uh, sărbătorit uh, Dăvale aici în Parlament, uh, iar în această după-amiază, dacă pot să fac o reclamă aici, există o întâlnire a Forumului Democratic pentru Asia de Sud, de la ora 16, iar acolo doamna ambasador se va uh, exprima. Mai sunt și alți vorbitori foarte mult buni uh, care vor discuta ce se întâmplă cu uh, răscrucea la care se găsește uh, această zonă a Asiei. Oricum salutăm implicarea doamnei ambasador în relația cu Parlamentul și parlamentarii. India ar putea să fie potențial unul dintre cei mai uh, strategici uh, parteneri ai uh, ONU și UE. Și totuși, se pare că uh, India încă mai este oarecum uh, pe din afară. Uh, am discutat puțin despre comerț, am discutat și despre alte domenii, de exemplu contraterorismul, uh, securitatea cibernetică, combaterea pirateriei, uh, interesele comune pe care le avem, valorile pe care le împărtășim, uh, interesul pentru tehnologiile viitorului, pentru energie durabilă, pentru ape curate. Uh, și așa mai departe. Ne-am gândit și la lupta cu uh, maladiile și avem atât de multe lucruri de făcut uh, împreună, care poate nu mai trebuie neapărat uh, spuse. Însă, repet aici ce națiune minunată este India și e clar că este o, o națiune mai mare decât China în acest moment. Este țara cu cea mai mare creștere economică din Asia și cu toți avem multe de făcut acolo mult mai multe lucruri trebuie să se petreacă. Am uh, avut întâlniri uh, reușite ale delegației pentru relațiile cu India în India. Acolo ne-am întâlnit uh, cu domnii ministri Goia, domnul Raman, întâlniri la nivel înalt. Cu toții au fost foarte deschiși și ne-au primit foarte bine. Am Uh, vizitat uh, și facilități industriale din uh, India și am văzut ce progrese s-a făcut acolo în zone precum Bangalore. Se petrec așadar atât de multe acolo și noi am putea face mult mai multe în relația cu India. Am uh, discutat despre summit. Obiectivul acestei întâlniri este de a discuta tocmai rezultatele acestui uh, summit și merită, cred eu, să subliniem uh, câteva aspecte, mai ales cele 500 de milioane cu care a contribuit BEI la finalizarea proiectului de metrou din Bangalore. Da, comunicatul uh, final uh, a cuprins 10 pagini și 53 de alineate. Eu cred că ar fi fost mai bine dacă am fi avut două pagini și uh, în aceste două pagini să cuprinde mai multe mesaje politice cheie. Sunt foarte multe domenii de cooperare, însă cel la care revenim mereu este comerțul bilateral și acordul de investiții. Eu unul chiar nu înțeleg de ce nu facem mai multe progrese aici? Negocierile au început în 2007 și, cum am discutat și anterior cu doamna ambasador, limbajul din uh, comunicat uh, practic sugerează că trebuie să începem să vorbim uh, din nou. Cam aceasta ar fi concluzia summitului. Eu însă cred că lucrurile nu stau neapărat foarte bine de nicio parte și mă întreb oare nu există dorința părților de a ajunge să aibă un acord cuprinzător și aprofundat sau suntem noi prea ambițioși și ar fi mai logic să ne retragem și să ne uh, reducem ambițiile pentru un astfel de acord sau să avem un acord uh, sectorial. Oare cum putem uh, să facem niște progrese concrete aici? Doamna ambasador, a fost uh, minunat modul în care ați lucrat aici și în relația cu Parlamentul mai ales. Uh, vă mulțumesc pentru asta, însă cred că cu toții putem face împreună mai multe lucruri, pentru că ne așteaptă multe oportunități. Dumneavoastră aveți și un premier extrem de dinamic în uh, India, um, domnul Modi care uh, dă un nou impuls acestei țări și cred că ar trebui să profităm de aceste ocazii. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Jeffrey Van Urdos, pe domnul președinte. Acum mai avem trei colegi pe listă care aș dori să intervină. Domnul Freund, domnul Tenek și domnul Buchner. Nu mai e nimeni altcineva, atunci uh, sugerez ca invitatele noastre să mai aibă fiecare câte 5 minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Prin urmare, vă rog să vă limitați maxim la 3 minute. Începem cu domnul Freund. Thank you very much. And thank Mulțumesc că uh, foarte mult. Mulțumesc, doamnă ambasador. Voi încerca să îmi uh, condensez uh, singura întrebare în mai puțin de 5 minute, căci atât a avut la dispoziție antevorbitorul meu. Eu mă bucur și că am 3 minute. În ceea ce privește uh, problema schimbării uh, climatice, ea nu a apărut în declarația dumneavoastră inițială, prin urmare mă întreb în ce măsură a fost discutat uh, acest subiect, mai ales în lumina recentelor povești legate de poluarea din India, care a ajuns la cote alarmante care nu mai pot fi uh, gestionate. Și de asemenea, și în lumina faptului că se pare că India, spre deosebire de China, nu depune la fel de multe eforturi pentru energiile uh, alternative, energie solară, energie eoliană, sau poate că n-auzim noi de toate aceste inițiative. Ce fel de cooperare puteți vedea în ceea ce privește uh, relația cu Uniunea Europeană sau uh, vis-a-vis -vis de China? Care credeți că ar putea să reprezinte oricum un partener comercial valabil care să vă ajute să rezolvați uh, problemele de schimbare climatică? Pentru că toate aceste chestiuni pe care le-a enumerat domnul Van Urden sunt toate minunate. Însă gestionarea schimbării climatice uh, este esențială pentru că fără ea nimic din toate celelalte uh, domenii nu va mai avea importanță. Deci mi-ar plăcea să văd ce aveți de spus în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor, domnul Tenec. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori uh, să salut prezența și implicarea domnului ambasador Cumar, uh, pe care am avut ocazia să o întâlnesc și acum câteva luni la Strasburg, atunci când tocmai și ocupase postul. Acum 18 ani eram uh, unul dintre fondatorii grupului de prietenie pentru India, înainte ca Parlamentul acesta să aibă propria sa delegație pentru relațiile cu India. Atunci, grupul de prietenie a devenit superflu. Însă de la bun început aici uh, am fost foarte activ uh, încercând uh, să susțin relațiile dintre Uniunea Europeană și India. Aș dori să adresez o întrebare în legătură cu acordul de comercial și de investiții care se pare că trenează fără succes deja de atâta vreme. S-a raportat în presă că una dintre probleme a fost, de fapt, Regatul Unit, cu privire la uh, solicitarea uh, ONU uh, legată de uh, vize pentru uh, cercetătorii care lucrează în Regatul unui cercetător din uh, India. Se pare că sistemul bancar uh, uh britanic a reușit uh, chiar să se dezvolte pe uh, piața uh, indiană, care este altfel foarte bine protejată. Uh, Oare putem trage o concluzie de aici spunând că Brexitul din 2019 de fapt va îmbunătăți șansele uh, ca Uniunea Europeană formată din celelalte 27 de state membre să reușească să încheie un acord uh, um, de liber schimb cu um, India? Mulțumim, domnul Buchner. Excelență, auch ich möchte mich jetzt... Excelență, aș dori să vă mulțumesc și eu foarte mult uh, pentru prezență. Aș avea două întrebări. În primul rând, 30 de ani am fost uh, profesor într-o mare universitate din Germania și în întreaga mea carieră de 30 de ani nu am avut nici un uh, student indian la nivel uh, postgraduate. <clears throat> Cred că e mult de făcut în acest sens. Invers, când studenții germani merg în India, sunt foarte puțini pro, nu sunt uh, studenți indieni uh, în Germania. Putem îmbunătăți asta? În al doilea rând, în câteva săptămâni voi merge la cea de-a 11-a conferință la nivel de ministri a OMC la Buenos Aires. Am înțeles că propunerea sau dorința Indiei de a permite mari stocuri de alimente ar urma să vină din nou pe ordinea de zi. <clears throat> Pot să mă bazez pe faptul că India ne va sprijini în acest Parlament, că India își va menține uh, poziția și va combate anumite tendințe ale marilor uh, națiuni, astfel încât să putem rezolva această problemă? <clears throat> Vă mulțumim, domnule profesor Buchner. Nu mai dorește nimeni să intervină. Doamna ambasador, am și eu o întrebare. Cred că cu toții putem spera că am putea păstra acest impuls de schimb uh, interparlamentar extrem de uh, uh intens în urma vizitelor din 2015 și în urma vizitei acestei comisii și a delegației pentru relații cu India uh, la Delhi anul acesta. Prin urmare, există planuri uh, pentru ca uh, Comisia dumneavoastră pentru afaceri externe să viziteze Parlamentul. Am transmis invitația pentru această vizită președintele acestei comisii în februarie când a fost acolo. Puteți uh, începe dumneavoastră, după care uh, reprezentanta comisiei va lua cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să încep uh, cu întrebarea dumneavoastră. Salutăm aceste schimburi uh, directe și credem că reprezintă o parte importantă a implicării active și astfel putem consolida uh, înțelegerea reciprocă și putem aprofunda cooperarea și legăturile uh, la diverse niveluri. O interacțiune între parlamentari, credem noi, este crucială și apreciem clar faptul că trei comisii ale Parlamentului European au uh, mers într-o vizită în India uh, mai vreme anul acesta. De asemenea, apreciem și invitația care a fost uh, transmisă. Vă asigur că și ambasador al Indiei că de când am sosit aici în iulie am făcut câteva încercări iar în cel din urmă am reușit să vorbesc cu ministrul uh, nostru atunci când am fost la Delhi acum câteva săptămâni, iar dânsa a spus uh, că în sistemul nostru uh, Comisia pentru Afaceri Externe nu călătorește în străinătate, este o tradiție. Însă nu voi renunța uh, și mă voi asigura că cumva membrii cheie ai Parlamentului vor putea ajunge aici pentru a se implica într-un uh, schimb uh, cu dumneavoastră. Am uh, extins și reiterat invitația dumneavoastră călduroasă și cred că această vizită trebuie să se petreacă. Așadar, eforturile în acest sens sunt în curs. Aș dori să îi răspund acum domnului Preda. Uh, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru rolul dumneavoastră de raportor uh, în uh, pregătirea acestei rezoluții excelente. Îmi amintesc că ați menționat ceva în legătură cu uh, nivelul înalt la care se poartă dialogul politic uh, și economic. Uh, e ceva ce s-a solicitat, e un subiect care a apărut pe ordinea de zi, însă e ceva ce nu s-a petrecut deocamdată. Trebuie să mai procesăm puțin lucrurile în sistemul nostru, asta durează puțin. Eu mă ocup de asta însă. Nu e ceva închis, iar acest uh, summit uh, clar a dat un nou suflu uh, implicării. Aș dori să împrumut o, o idee a domnului Juncker spunând că există un nou vânt în pânzele relațiilor Uniunea Europeană-India. Trebuie să um, insistăm așadar. Cum a spus și un alt vorbitor, avem o declarație comună foarte lungă, însă după cum ați menționat, o foaie de parcurs pentru ce ne așteaptă uh, lipsește. Ne-am întâlnit însă după multă vreme, au existat aceste summituri după o pauză mare, așadar e bine, cred eu, să avem o declarație lungă după această rundă, pentru că mie asta mi se pare uh, o foaie de parcurs detaliată. Răspunzând dumneavoastră, răspund și la această întrebare adresată de un alt uh, vorbitor, și anume, trebuie spus că trebuie să privim această uh, declarație așa lungă și detaliată cu este, cum este, ca fiind uh, o foaie de parcurs asupra căreia s-au pus de acord ambele părți. Ați menționat uh, criza din Birmania. Uh, India, din prima zi a acestei crize, a fost uh, informată în legătură cu detaliile situației uh, de pe teren. Am, v-am informat și pe dumneavoastră, am fost foarte preocupați și uh, imediat uh, am uh, organizat uh, un transport uh, pe mare pentru a ajuta Birmania. Am uh, lucrat îndeaproape cu Bangladeshul uh, și Pentru fiecare uh, refugiat am avut un pachet cu alimente, cu haine, cu apă, cu uh, ulei pentru gătit, deci rații esențiale uh, de supraviețuire pe care le-am pus într-un pachet, uh, pe care l-au primit toți cei uh, uh, din tabăra de refugiați care veniseră acolo pentru asistență. Um, Însă am apelat și la guvernul Bangladeshului. Bangladeshul a găzduit aceste persoane refugiate. Noi avem relații cu ambele state și imediat, uh, deci am uh, trimis o navă și un avion cu aceste ajutoare care au ajuns la destinație. Credem că această criză trebuie uh, abordată într-un da, dialog adevărat și într-o manieră matură și atentă. Credem că una dintre metode este să uh, dezvoltăm uh, statul uh, Rakhine. Împreună cu Birmania încercăm să dezvoltăm un fond pentru susținerea statului Rakhine care ar ajuta în mare măsură la ajutorarea refugiaților și la reașezarea lor, care ar putea, refugiați care altfel ar putea câștiga încredere în a reveni. Um, pe 9 septembrie, premierul nostru a vizitat Birmania, imediat după uh, evenimente, și, uh, firește, a înțeles uh, preocupările liderilor mondiali și ale liderilor Unii uh, Europene și a insistat asupra guvernului din Birmania să rezolve problema într-o manieră care să ducă la găsirea unei soluții câtă vreme se respecte, respectă pacea, demnitatea și valorile umane. Împreună, așadar, cu Birmania lucrăm la acest program de dezvoltare a statului Rakhine. Credem că premierul nostru a vorbit cu uh, premierul și cu guvernul pentru a încerca să se rezolve uh, problema acestor uh, uh, persoane strămutate. Normalitatea trebuie restaurată, iar situația trebuie gestionată cu maturitate, câtă vreme ne axăm pe bunăstarea populației civile, câtă vreme ne pasă și de forțele de securitate. Address the crisis. În ce privește cerințele noastre la adresa UE, nu avem o cerință specifică către UE de acțiune comună în privința situației comunității Rohingya, însă președ, ă, autoritățile noastre s-au întâlnit cu președintele Tusk și președintele Juncker și Uh, aceștia au luat cunoștință de măsurile de urgență luate de India ca să aducă ajutor persoanelor strămutate. Aș trece acum la întrebările domnului Van Orden. În primul rând, îi mulțumesc pentru cuvintele sale generoase și uh, pline de încurajare. Ca ambasador al Indiei, este un privilegiu pentru mine să pot uh, conlucra cu membrii Parlamentului European și uh, să le pot primi reacțiile, sfaturile, propunerile, comentariile și mă bucură foarte mult faptul că am avut onoarea să am acces la întâlnirea cu domnile voastre, deși sunteți atât de ocupați, ați găsit timpul să împărtășiți prioritățile domnilor voastre față de India și asta mi-a fost de mare ajutor. voi încerca uh, să aduc uh, relațiile UE-India pe centrul scenei. Acesta este rolul meu și atât Serviciul de Acțiune Externe cât și ambasada noastră, după acest summit, am considerat că uh, putem vorbi de o adevărată redescoperire reciprocă iar președintele Tusk a menționat acest lucru în observațiile sale când s-a întors de la summit și Serviciul de Acțiune Externă ne-a comunicat că domnul Tusk a spus foarte clar că relațiile UE-India trebuie să primească un impuls hotărât din ambele părți din partea Serviciului de Acțiune Externă pentru început și din partea noastră vă asigur că va fi o acțiune reciprocă. De asemenea, salutăm contribuțiile Băncii Europene de Investiții, faptul că au deschis o, un birou sau o filială la New Delhi, acesta este un semn al angajamentului lor și al susținerilor pentru proiectele noastre de dezvoltare a infrastructurii și tot ce face BEI este foarte valoros și sunt convinsă că vom avea proiecte eficiente în coordonare cu această bancă. În ce privește uh, acordul de liber schimb India-UE, ați întrebat, domnule Van Orden, oare suntem prea ambițioși sau prea puțin ambițioși? Ce se întâmplă cu acordurile de tip sectorial? Și vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Și vă pot răspunde că, da, voința există Prim-ministrul uh, nostru a spus personal că am analizat suficient situația, iar acum trebuie să acționăm și să și uh, demonstrăm că uh, lucrurile se mișcă și pe data summitului, excelența sa, președintele Juncker, a menționat că UE e gata să înceapă negocierile după ce se vor crea condițiile corespunzătoare. Deci când am discutat cu Serviciul de Acțiune Externă eh, situația, am întrebat ce înseamnă această declarație, care sunt condițiile corespunzătoare, pentru că din partea noastră noi am spus că suntem gata să începem imediat negocierile. Pe 13-14 eh, noiembrie am avut discuții, am avut uh, vizita negociatorului, negociatorului șef din partea Uniunii Europene. S-au discutat mu, uh, multiplele schimbări politice care au avut loc uh, și care trebuie luate în considerare pentru acțiunea pe viitor uh, și s-a spus că din 2013, atunci când au avut loc ultimele runde, în legătură cu uh, sănătatea, proprietatea intelectuală, achiziții publice, servicii, investiții, dezvoltare durabilă, au avut loc evoluții și s-a decis să se stabilească un calendar. Uh, discuțiile au fost esențiale ca ambele părți să, să înțeleagă poziția și așteptările uh, celelalte părți. Sigur, partea europeană să le dea să-și mai tempereze ambițiile. Noi uh, am încercat uh, la rândul nostru să uh, avem un nivel ridicat de ambiție și am decis ca la finalul ultimului uh, trimestru din 2018 se vor întâlni ambele părți la nivel de expert. Deci această rundă de întâlnire a avut ca rezultat uh, o stabilirea unei date pentru viitoarea Uniune și o, uh, s-au anunțat uh, zonele care vor, domeniile care vor fi discutate. A existat un anumit nivel de transparență cu, cu ocazia întâlnirii și am uh, defalcat pe grupuri activitatea noastră. Pe 14 noiembrie s-au întâlnit aceste grupuri și am încercat să stabilim o uh, uh, soluție, să găsim o soluție ca să ieșim din impas și uh, să schimbăm puțin și atmosfera, să avem o atitudine mai pozitivă. Deci, uh, toate acestea am permis să fiu uh, optimistă după ultima rundă din 13-14 noiembrie și sunt de acord cu domnile voastre sunt, ne așteaptă mari oportunități, mai ales uh, în acest uh, moment uh, istoric și prim-ministrul nostru se concentrează foarte mult pe relațiile UE-India. Um, excelență, domnule Tanak, vă mulțumesc pentru că ați inițiat și ați dezvoltat uh, dialogul sub egida prietenilor India în Uniunea, Indiei în Uniunea Europeană și noi considerăm că prezența unei delegații pentru relațiile cu India este uh, un element extrem de încurajator, este un factor foarte pozitiv în ce privește consolidarea relațiilor noastre și întotdeauna consider că putem uh, să ne bazăm pe uh, domnia voastră ca un adevărat prieten. Pe 25 octombrie am avut privilegiu să mă întrețin cu domnia voastră la Strasbourg și a fost foarte util. Am avut informații în legătură cu domeniile de interes pentru dumneavoastră. Ați uh, menționat Brexitul, OMC-ul, UE27 și rolul Indiei care poate acum va avea mai mult succes într-un acord de liber schimb. Da, um, OMC și liberalizarea vizelor pentru uh, informaticieni este un element uh, care trebuie să ne permită să ajungem la o soluție profitabilă ambelor părți. Poate va mai dura puțin, dar cred că se vor rezolva lucrurile. Noi nu putem ști ce se va întâmpla după Brexit, pentru că suntem simpli spectatori. Vom vedea în ce condiții se va, se va petrece Brexitul. Sigur, urmărim îndeaproape evoluția, pentru că Uniunea Europeană este un partener uh, istoric și de valoare uh, cu, cu Uniunea Europeană și cu Regatul Unit, în primul rând. Uh, tradițiile noastre ne unesc, apoi Uniunea Europeană, pe de altă parte, este principalul nostru partener comercial și atunci fiecare relație este de analizat individual. Noi avem încredere că atât UE cât și Regatul Unit vor se vor gândi în continuare la faptul că pentru noi este foarte important ca Eh, cei cu calificări superioare să poată circula între eh, zonele noastre, asta ca element de cooperare economică. Excelență, domnule Bühna, mă surprinde faptul că, iată, nu există niciun eh, student indian în Germania la nivel postuniversitar. Eu mă gândeam că fiecare universitate în întreaga lume are măcar câteva zeci de studenți indieni. Iată, îmi asum uh, la nivel personal acest proiect și această provocare ca să ne asigurăm că avem o interacțiune și Ministerul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane uh, și asumă această prioritate în India. Pentru guvernul nostru este o prioritate să există uh, interacțiune la nivel de studenți, schimburi de studenți și salutăm prezența studenților străini. De fapt, prim-ministrul nostru și-ar dori ca studenții să vină mai mult în India să avem un schimb de idei la toate nivelurile. Dacă poți să studieze chiar sanscrita, să ne studieze sistemul antic uh, de cunoștințe în domeniul medicinei, de exemplu, considerăm că ar fi doar un exemplu, să avem, uh, putem contribui cu atât de mult la nivelul științific, tehnologic, uh, inovare, este un nou mantra, iată, start-up-urile, sunt multe domeniile în care uh, tinerii din întreaga lume sunt bineveniți în India și mă voi asigura că vom putea conlucra în uh, domeniile de interes pentru dumneavoastră ca mai mulți tineri să uh, poată veni să studieze în Germania. Nu știu dacă am răspuns tuturor întrebărilor. A, ah, în legătură cu clima. președintele intervine. Trebuie să încheiați, uh, excelență. Da, avem uh, o declarație comună cu trei alineate privitoare la schimbările climatice. Vă atrag atenția asupra acestui document. Sigur că uh, poluarea în uh, capitala noastră ne, uh, ne liniștește și ne nemulțumește. Asta începând cu ultima lună, uh, ultima săptămână lunii octombrie. Înțeleg că sunt motive climatice, sunt vânturi uh, care bat dinspre deșertul Arabiei, însă uh, Asta nu înseamnă că nu există cerințe de urgență ca noi uh, să rezolvăm urgent situația poluării. Asta și face guvernul nostru. India este membru fondator al Alianței Internaționale Solare și atunci, în această calitate, invită și pe alte părți să participe. Energia nucleară, eoliană, solară sunt domenii de priori, prioritare ale acțiunii noastre, deci eu sper că până la următoarea noastră întâlnire să vă pot uh, oferi mai multe detalii în legătură cu acțiunea noastră pentru a contracara schimbările climatice. Vă asigur că facem multe, avem ținte ambițioase, avem programe naționale, misiuni naționale și uh, cu siguranță e un domeniu prioritar pentru noi. Thank you, Ambassador. Mulțumim, excelență, doamnă ambasador am, sunt informat că colegii din Băcani de Vest deja așteaptă la ușă, deci trebuie să fim politicoși, să nu-i ținem la ușă. Dar, doamna de Leatru, dacă doriți să faceți o declarație, dar doar un minut, dacă se poate. Sigur că nu vrem să ținem pe nimeni la ușă. Apreciez faptul că doamna ambasador a avut un răspuns exhaustiv, așa că eu, dacă îmi permiteți, mai spun câteva cuvinte în legătură cu diversele întrebări care au fost adresate doamnei ambasador. Poate în franceză acum, dacă îmi permiteți, să răspund la prima întrebare în legătură cu elementele de politică externă. Totuși avem o declarație comună foarte ambițioasă și foarte detaliată. În general sunt de acord cu doamna ambasador și anume faptul că declarația comună este destul de lungă e mai degrabă uh, un semn de bune relații și o foaie de parcurs pentru urmare. Am fi putut fi mai ambițioși în formulări, sigur. Uh, Europa, de exemplu, ar fi putut insista mai mult în legătură cu Ucraina, în legătură cu Rohingya. Cred că formularea e bună. Uh, suntem pe aceeași lungime de undă. Știți că Uniunea Europeană e foarte activă cu recenta vizită în alte reprezentante și pe marginea summitului și reuniunea ministrilor de afaceri externe, Crida Rohingya a fost pe ordinea zilei cu reuniune cu doamna Aung San Suu Kyi, deci cred că avem aceleași preocupări. Deci, chiar dacă nu avem un proiect comun, concret, suntem pe aceeași lungime de undă, Uniunea Europeană a organizat, uh, a co-organizat la Geneva o conferință donatorilor, deci e clar că noi vom continua să fim angajați. În legătură cu relațiile comerciale, sunt și eu de acord cu ce a spus doamna ambasador. Așteptăm următoarea reuniune a negociatorilor și trebuie să identificăm chestiunile de interes și să încercăm să găsim un nivel comun de ambiție. Doar astfel vom putea face progrese în acest domeniu. În legătură cu clima, cred că aș avea o serie întreagă de exemple în care am convenit să avem o cooperare consolidată Există o mulțime de domenii în lupta împotriva schimbărilor climatice în care vrem să avem relații mai bune. Deja suntem foarte activi în modul în care cooperăm. Am menționat uh, Alianța Internațională Solară, India și UE așteaptă cu interes să facă progrese în acest domeniu. Munca mm, cu autoritățile locale este esențială Acordul primarilor, de exemplu, e un exemplu prin care Uniunea Europeană va face mai multe eforturi și va partaja experiențe și bune practici. Vreau doar să mai spun că noi avem o serie întreagă de vizite la nivel înalt prevăzute în următoarele luni și cum să avem, la domnul comisar Caniete și doamna Bulz uh, vor vizita India în curând. Deci suntem activi în toate aceste domenii. Mă voi opri aici Mă mai, mă mai refer doar la Erasmus. Cred că India e cel mai bun client al nostru, dacă pot să folosesc acest termen, în ce privește programul Erasmus+. Plus. Avem mulți studenți indieni în Uniunea Europeană și vom continua să uh, avem această prezență și pe viitor. Mulțumim! Mulțumim, doamna Delată, spune domnul președinte, mulțumim, doamna ambasador, a fost un uh, foarte bun schimb de opinii în ce privește relațiile UE-India. Uh, la revedere și sperăm să ne revedem în curând în Parlament. Uh, la revedere și acum venim la următorul punct. Uh, Haideți să lăsăm oaspeții noștri să intre. Vă rog, la revedere, doamnă.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 Ladies and gentlemen, with a little delay, I would now like to Doamnelor și domnilor, cu o mică întârziere ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 10, eh, evaluarea la jumătate perioadă a instrumentului de asistență pentru preaderare IPA 2, corelarea finanțării cu prioritățile politice. Dragi colegi, aș dori să urez eh, tuturor bun venit, dar mai ales eh, oaspeților noștri din țările din Balcanii de Vest. Ne face plăcere să avem alături de noi aici uh, a reuniunii noastre de astăzi a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European pentru colegii noștri din Balcanii de Vest. Uh, o informație foarte importantă în ce privește regimul lingvistic și interpretarea de care pot beneficia. Deci, limba macedoniană e pe canalul 17, limba sârbă, canalul 10, albaneză, canalul 27, bosniacă pe 10 și muntenegreană În această reuniune se întâlnesc parlamentari din întreaga Europa și e o parte a mesei rotunde dedicată eforturilor comune pentru un viitor european durabil pentru Balcanii de Vest. Comisia noastră se ocupă adesea de problema asta. În cursul după amiezii puteți vedea în program că ni se vor alătura colegi din Parlamentele Naționale pentru a discuta uh, o agendă extinsă de integrare. Iar în cursul dimineții ne vom concentra asupra susținerii financiare care însoțește procesul de aderare. Aș dori să urez bun venit uh, invitațiilor de astăzi, mai întâi doamna Marie Ceșache, care este din partea grupului ALDE din Parlamentul European, colegă din mm, țările de jos, uh, care se ocupă de instrumentele de finanțare externă ale UE. Apoi vreau să urez bun venit și doamnei Genoveva Ruiz Calavera, director, directoare pentru Balcanii de Vest din partea uh, eh, ramurii executive a UE și, în final, dar nu în ultimul rând, domnul Erwan Fuere, cercetător din partea Centrului pentru Studii Politice Europene. Uh, Ideea audierii de astăzi este să facem o evaluare a perspectivelor pentru valoarea adăugată a rezultatelor a celui de-a doua generații de instrumente de asistență pentru preaderare, IPA 2. Am câteva remarci în introducere în ce privește controlul parlamentar. Eh, controlul parlamentar al finanțării înseamnă stabilirea unor priorități politice, monitorizare efectivă a eh, punerii în aplicare și a eh, rezultatelor cea mai bună probă e că atunci când cetățenii văd impactul real la fața locului, dar trebuie să facem toate eforturile ca să și informăm beneficiarii finali și donatorii care sunt cetățenii noștri, de acolo vin banii de finanțare eh, și astăzi punem eh, niște întrebări clare dacă fondurile UE sunt destul de eficiente ca să ajute țările din Balcanii de Vest să le aducem mai aproape de Uniunea Europeană și ce și cum trebuie îmbunătățit ce îmbunătățiri financiare sunt necesare ca să avem priorități clare, să îmbunătățim cooperarea regională, să consolidăm statul de drept, capacitatea administrativă, libertatea mass media, lupta împotriva corupției la nivel înalt și crime organizate. Apoi, am reușit să identificăm prioritățile corecte, cu stimulente corecte, cu cercuri, cercuri vi, eh, virtuoase viabile. Ce învățăminte să tragem din cea a doua jumătate a perioadei de finanțare și post-2020 din impactul deja vizibil și cele care sunt acum în curs de desfășurare. Din nou vă urez bun venit, sper să avem o dezbatere constructivă și dinamică înainte de a da cuvântul următorului vorbitor. Vă spun că am distribuit cartonașe colegilor din Parlamentele Naționale care doresc să ia cuvântul. Vă rog să completați formularele și să le um, înapoia secretariatului dacă doriți să luați cuvântul. announcement with the channels and booths. Amel, perhaps you can do this yourself. Uh, mai avem un anunț în legătură cu canalele de interpretariat și cabinele. Deci, 26 sârbă, bosniacă și montenegreană. Sunt, da, limbi, limbi diferite, dar astăzi în aceeași cabină. Acum uh, mă adresez uh, invitațiilor. Marie Cesca, care are cuvântul pentru a demara discuția. Mulțumesc. Welcome by our chairman David McAllister. Dați-mi voie să vă urez și eu bun venit. Este o plăcere să ne întâlnim astăzi pentru a discuta despre un subiect care este atât tehnic cât și politic, și anume fondurile de preaderare și modul în care dorim să direcționăm o mai bună cheltuire a acestora și să supraveghem cheltuirea lor. În capacitate de președinte al grupului de lucru privind instrumentele financiare, Uh, am mm, plăcerea să discut cu multe părți interesate. Deci uh, sper că uh, această perspectivă mai largă va oferi contextul pentru ceea ce voi spune astăzi. De asemenea, aș dori să mă refer și la cele spuse de David deja, așa nume fiecare euro cheltuit în străinătate este din ce în ce mai uh, strict supravegheat în Europa. Sunt fonduri publice și este clar să știm ce vrem să obținem cu ei și să comunicăm foarte clar ce facem. Pe de o parte, putem spune că asistența de preaderare și uh, finanțarea prin acest instrument are un obiectiv clar, și anume pregătirea statelor uh, în vederea aderării la Uniunea Europeană. Însă fie că uh, stat, dacă statele aderă sau nu, nu este singurul criteriu pentru stabilirea succesului acestor finanțări. Există multe repere ce trebuie atinse pe calea înspre statutul de mediu și ele trebuie analizate îndeaproape. În realitate, pentru majoritatea statelor de preaderare, statutul de membru este uh, Uh, destul de îndepărtat și în afara cadrului uh, actual de uh, instrumente de preaderare, IPA, care sunt prevăzute până în 2020. Deci IPA și alte instrumente merg mână în mână cu alte obiective și rezultate care trebuie obținute pe termen scurt. Trebuie să creăm o Uh, un cadru la nivel european prin care să putem analiza uh, atingerea acestor obiective. Dacă am avea un, un mecanism mai bun, el ne-ar permite flexibilitatea de a ne adapta la circumstanțele schimbătoare din uh, statele beneficiare, dar ne-ar permite și să abordăm lucrurile într-un mod mai consecvent. Problema a fost întotdeauna, uh, uh, conform principiului more for more, ideea este că dacă o țară face bine, primește mai mult. Însă dacă există regrese, s-ar putea suspenda fonduri și, și, sau re, redirecționa, astfel încât ele să ajungă, de exemplu, la ONG-uri și nu la uh, foruri guvernamentale. Regulamentul actual în ceea ce privește IPA se ref, are uh, Uh, prevederi de performanță. În același timp s-a făcut uh, un efort pentru a se încerca măsurarea performanței prin indicatori de performanță și prin benchmark-uri. Este o evoluție care trebuie să continue și noi ne concentrăm asupra acestui fapt. Dacă am dreptate, va, va avea loc o revizuire a sistemului de uh, evaluare a performanței. În ceea ce privește indicatorii măsurabili, am uh, vorbit despre nevoia de a putea măsura succesul uh, în statele terțe, dar și pentru a îmbunătăți supravegherea impactului dar, uh, obținut, dar și a um, cheltuirii banilor. Este cât se poate de logic din punct de vedere al tragerii la răspundere. Dacă luăm în considerare toate instrumentele externe de finanțare, cheltuim miliarde în uh, străinătate. Însă am auzit din partea părților interesate, dar și dintr-un uh, raport extern de evaluare pe care l-am parcurs, mai este muncă de făcut pentru a avea o monitorizare, uh, pentru a avea sisteme de monitorizare și evaluare universale și cred că astăzi ne va face foarte bine să auzim și partea practică din partea beneficiarilor. Se pare că nu putem face revizuiri Uh, în mod uh, constant în ceea ce privește cheltuirea fondurilor. Comisia face rapoarte uh, tehnice, dar și politice, însă este foarte dificil să conectezi progresul sau regresul din aceste rapoarte cu finanțarea propriu-zisă cheltuită prin instrumentul de preaderare. Crearea unui cadru de monitorizare și evaluare ar trebui să fie o prioritate um, în perspectiva viitorului în ceea ce privește instituționalizarea politicii externe a UE. Obiectivele generale ale uh, IPA sunt clare, obiectivele din documente și uh, documente de strategie în ceea ce privește fiecare țară rămân destul de vagi. Trebuie să ne întrebăm dacă alocăm fonduri către sectoarele potrivite. De exemplu, trebuie să sprijinim dezvoltarea agriculturii sau mai degrabă ar trebui să ne concentrăm uh, pe proiecte de infrastructură pe termen lung, nu numai pentru a dezvolta o țară în sine, dar și pentru a o integra mai bine la nivel regional. Cred că în Balcanii de Vest a fost o oportunitate ratată um, și anume să ne axăm pe integrare prin fondurile cheltuite. Bineînțeles, aștept și părerea noastră pe acest subiect. Dincolo de aceste proiecte de infrastructură fizice, să spunem așa, important pentru noi în Europa este asistența pentru o mai bună guvernanță, dezvoltarea sistemului uh, justiției <clears throat> și altele similare. În ultimii ani a existat o tendință de a se schimba uh, obiectivele politicii externe europene. Un exemplu, în urma evoluțiilor negative și îngrijorătoare din uh, vecinătatea noastră, strategia globală pentru 2016 fă, a făcut uh, o schimbare către ceea ce se numește pragmatismul bazat pe principiu, dar uh, s-a bazat și pe, a pus accentul și pe protejarea intereselor interne ale Uniunii Europene. Din ce în ce mai des vedem asta. Concentrarea asupra unor chestiuni precum securitatea, gestiunea migrației și îndepărtarea de politica externă normativă care își are bazele în valorile pe care este fundamentată Uniunea Europeană și cred că asta a reieșit uh, și din raportul evaluatorilor externi a instrumentelor uh, financiare care spun că în ultimii ani concentrarea, în ultim, uh, concentrarea a fost pe interesul intern al Uniunii Europene și nu pe nevoile statelor care beneficiau de pe urma acestor instrumente. Eu cred că nevoile interne și cele ale statelor terțe sunt interconectate să, ve- să vedem statele din Balcanii de Vest, dacă aceste țări nu se descurcă bine. În mod evident există un impact asupra Uniunii Europene. Este imposibil să izolezi uh, interesul UE de uh, bunăstarea uh, oamenilor din aceste țări. Dar, bineînțeles, cadrul este important și prioritățile politice sunt influențate de acest gen de concept. Trebuie de asemenea să fim uh, îngrijo- atenți, uh, astfel încât nevoile statelor partenere să nu, fie îngrijo- să nu fie identificate numai din punctul de vedere al guvernelor, ca oamenii să fie o prioritate. Pe scurt, aș dori să mă refer și la situația din Turcia, pentru că a devenit uh, subiectul uh, la ordinea zilei în acest uh, Parlament și poate că există unele lecții uh, valoroase și pentru Balcanii de Vest. Sub președintele Erdogan, țara se îndreaptă într-o direcție autoritariană, uh, opoziție, societate civilă, jurnaliști uh, sunt deținuți fără proces, fără acuzații formale. Există uh, eforturi de centralizare a puterii printr-un pachet constituțional care ar însemna, practic, că Turcia nu mai respectă criteriile de la Copenhaga. Deci, Întrebarea dacă ar, ar trebui să continuăm cu fondurile de preaderare așa cum s-a făcut în trecut s-a ridicat uh, din ce în ce mai uh, mult. De asemenea, trebuie să ajutăm societatea civilă, mass media din uh, Turcia și pilonii de democratizare, deci s-au făcut apeluri de a redirecționa fonduri în acest sens. în, acest, uh, în această idee de prioritizare politică și această idee de redirecționare a fondurile, fondurilor, um, ne dăm seama că este greu tocmai să se facă această redirecționare, chiar dacă există uh, voința politică, din cauza cadrului legislativ rigid. Uh, am văzut că, um, cu um, așa numita declarație referitoare la Turcia sau acordul privind Turcia că s-au redirecționat fonduri de la anumite fonduri pe, uh, către, acest, pe către fondul pentru a gestiona migrația. Deci se pot face redirecționări, însă trebuie să existe voința politică. Uh, deci dar cred că nu trebuie să vedem numai prioritățile Uniunii Europene pe termen scurt, ci uh, uh, interesele pe termen uh, lung în regiune și a regiunii în general. Iau notă de faptul că Parlamentul nu a fost consultat în ceea ce privește încheierea acordului referitor la Turcia. Câte ceva în ceea ce privește revizuirea la mijlocul perioadei. Doream să menționez cazul Turciei, astfel încât să înțelegeți dinamicile cele mai explicite din Parlamentul European și pentru a vă da un exemplu în care vedem că se pot direcționa fonduri atâta timp cât există leadership-ul politic. Însă se pare că există o prăpastie între Consiliu și Parlament în ceea ce privește stabilirea acestor priorități. Uh, am avut o evaluare externă, schimbări, schimbarea dinamicii din vecinătate și sper că lecțiile pe care aceste lucruri ne-au, ni le-au uh, trasat le vom folosi pentru a îmbunătăți uh, cadrul IPA. Salut discuția de astăzi, cred că va fi o contribuție foarte valoroasă la revizuirea de mijlocul perioadei pentru care Comisia va veni cu o propunere în decembrie. Sper că asta ne va permite să adaptăm fondurile europene pentru următorii doi ani. Sper însă că vom putea privi și dincolo de acest termen uh, și să începem să planificăm pentru următoarele instrumente financiare pentru după 2020. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi. Mulțumim, Maritie Scache, pentru intervenția introductivă. Trecem acum la doamna Genoveva Ruiz Calavera de la Uh, Digineer. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule McAllister. Aș dori să profit de această ocazie mai întâi pentru a felicita Parlamentul că a organizat acest uh, eveniment. Am avut plăcerea de a lua cina ieri seară cu delegația din partea Bosniei și Herțegovină dar mă bucur că pot saluta toate uh, delegațiile uh, din Parlament care vin în această regiune. Văd niște fețe familiare, de exemplu, pe fostul ministru Hoti, domnul Popovski, pe care uh, îi văd aici și mă bucur că sunt prezenți. Uh, mă bucur să discut acest instrument de preaderare pentru că ne aflăm într-un moment în care vrem să înțelegem ce am reușit uh, până acum, în ultimii trei ani, și pregătim ceea ce numim noi revizuirea la jumătatea mandatului pentru acest instrument. Am organizat o evaluare externă a tuturor uh, instrumentelor pentru relații externe, iar IPA a fost uh, subiectul acestei uh, examinări făcute de niște evaluatori independenți externi. Comisia trebuie să reflecteze acum asupra rezultatelor acestor evaluări, să formuleze recomandări și apoi va exista un document de lucru al Comisiei care va fi înaintat în decembrie Parlamentului uh, iar acest document va constitui baza discuțiilor care vor contura uh, la începutul anului viitor uh, dialogul nostru strategic. Trebuie să vedem cum vom uh, putea profita de anii care ne-au mai rămas la dispoziție. Regulamentul IPA are 11 puncte. Se oferă 7 miliarde pentru statele din Balcanii Occidental și 7 miliarde pentru alte aspecte. Deci avem avem uh, aici suficiente uh, fonduri. Cum spunea și doamna Șache, trebuie să vedem cum am putea să ne asigurăm că acest uh, instrument aduce beneficii în urma investițiilor făcute în statele din Balcani. Oricum, toate statele din regiune au același uh, obiectiv uh, al progresului uh, îmbrățișat și de națiunile din zonă. Încercăm să ajutăm statele în a-și atinge obiectivele. Asta însă presupune ca guvernele, opoziția să-și asume tot acest demers. Rolul Parlamentului european este și el vital în acest uh, proces pentru a putea controla apoi cum sunt folosite fondurile europene pentru a putea uh, îndeplini cele mai presante nevoi uh, și provocări din procesul de aderare. Întotdeauna salutăm prin comisiile de integrare din Parlament să înțelegem să înțelegem um, cum funcționează cofinanțarea și alte aspecte legate de programul noastre de finanțare. Revenind la raportul uh, legat de uh, fonduri, bine, cel mai important aspect în acest moment este că fondurile uh, în baza acestei evaluări externe ne-au adus uh, niște rezultate pozitive pe care aș dori să le subliniez. Prima concluzie pozitivă este că se, există o legătură strânsă între modul în care impunem în aplicare IPA, între aspirațiile noastre de uh, politică și programele de asistență. Uh, din această perspectivă, și IPA este mm, un instrument uh, mult mai strategic decât predecesorul uh, uh, său din perspectivă financiară, pentru că am făcut mult mai multe chestiuni axate pe reformele structurale care trebuie să ajute statele să se pregătească pentru aderare. Asta înseamnă că concentrăm fondurile în domeniile prioritare pe care le numim zone fundamentale de acțiune, de exemplu consolidarea democrațiilor, uh, uh, reformele administrației publice și uh, statul de drept în aceste țări, precum și protejarea drepturilor fundamentale. Asta pe lângă faptul că ne dorim ca aceste state să devină mai competitive economic și nu în ultimul rând Uh, dorim să ne asigurăm că aceste state progresează nu doar bilateral uh, în relațiile cu Uniunea Europeană, ci că reușesc să și coopereze la nivel regional. Pentru că cu cât cooperează mai strâns aceste state între ele, uh, cu atât este mai bună capacitatea acestor state de a se îndrepta individual spre Uniunea Europeană. Deci aceste trei dimensiuni au fost bine percepute de această evaluare. Deci am înțeles bine ce încercăm să obținem împreună. IPA 2 a fost uh, folosit pentru a reacționa într-o manieră flexibilă la evenimente neprevăzute, de exemplu uh, inundațiile grave din uh, Bosnia și în statele din zonă. Am reușit să realocăm fonduri în cadrul IPA pentru a răspunde la aceste priorități de uh, urgență, oferind până la 14 milioane de euro care au ajutat la redresarea uh, situației. Uh, ei au redresat de altfel și capacitatea de a reveni uh, la normal și uh, am reușit să ajutăm statele cele mai afectate de uh, migrație, printre altele. Aceste state au reușit să facă față acestei crize împreună. Mai există, firește, și un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez. Uh, și anume faptul că uh, evaluarea a ținut cont de modul în care se programează programele IPA, uh, care fac ca pârghia finanțării europene să fie mai uh, puternică. Statele acestea lucrează în bilateral cu Uniunea Europeană, iar aceste programe consolidează acest efect de pârghie și aduc mai multă valoare adăugată pe teren. Cu siguranță, S-a menționat aici un aspect important și anume faptul că IPA ne-a ajutat să oferim acest efect de pârghie uh, financiar pentru că au intervenit în uh, această discuție și um, instituțiile financiare care pot multiplica efectele pozitive ale finanțării în regiune. Mai sunt și alte aspecte care trebuie să ne mai intereseze, și anume sinergiile între instrumente pentru a oferi o anumită coerență a politicilor de dezvoltare. Și mă gândesc mai ales la sinergiile cu instrumentele european uh, pentru democrație și drepturile uh, omului, pentru că aceasta este o zonă în care încă mai putem îmbunătăți lucrurile pe viitor. Important este să analizăm acest instrument, care este, cum spunea doamna Șache, un instrument uh, care vizează mai degrabă aspirațiile politice ale regiunii înspre Uniunea Europeană. Și în această perspectivă nu considerăm că este un instrument tradițional de dezvoltare. Este un instrument care merge mai departe, vă poate pregăti să deveniți state membre ale Uniunii Europene. Așadar, uh, europene. Așadar acest instrument merge dincolo de uh, aspectele um, pe care le presupun de obicei un instrument financiar. Important este dialogul pe care îl purtăm astăzi cu dumneavoastră și în acest context um, al IPA trebuie să continuăm dialogul. Obiectivul aderării este unul bipartizan, nu aparține unui singur guvern, ci unei țări și așadar toate forțele politicele celei țări trebuie să se uh, uh, alăture în acest efort comun. Interesele înguste de partid nu trebuie să primeze asupra intereselor naționale. Important este pentru noi să fiți conștienți uh, de ce fac statele dumneavoastră prin programele IPA și că uh, puteți susține agenda uh, europeană în ansamblu său și că uh, aceste discuții ajung în prim planul activității dumneavoastră parlamentare. Un ultim comentariu care cred eu trebuie făcut este că, firește, privește, trebuie să ne interesăm și de performanță, performanță la nivel uh, sectorial. Aceasta trebuie să se traducă în transformarea societăților pe care ne-o dorim în pregătirea aderării. Așadar, este foarte important să contăm pe sprijinul dumneavoastră în Parlament pentru a ne asigura că ă, discuțiile cu privire la punerea în aplicare a ă, programelor noastre ă, duc la schimbări pe teren care să schimbe viața cetățenilor. Aceste lucruri pot fi evaluate mult mai tangibil. Și ajungând la ultimul mesaj, cred eu că împreună trebuie să avem mai multă vizibilitate pentru uh, fondurile europene care ajung în regiunea dumneavoastră. Până la urmă, sunteți regiunea care uh, primește cel mai multe alocații per uh, capita prin aceste instrumente. Acesta este un mesaj foarte important pentru populație. Deci toate aceste transformări și reforme care sunt necesare în aceste țări sunt dificile, suntem conștienți de asta, însă nu sunteți singuri și de aceea Uniunea Europeană alocă aceste finanțări. Însă finanțele acestea trebuie să fie vizibile pentru public, pentru oamenii din regiunile dumneavoastră, ca dovadă tangibilă că Uniunea Europeană este angajată în viitorul dumneavoastră european. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru această declarație, iar acum uh, ajungem la cel de-al treilea vorbitor, domnul Fuere. Vă rog. Mr. Chairman, honorable Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, dragi prieteni. Încă de la început vreau să subliniez că fondurile UE preaderare într o investiție foarte importantă pentru viitor, atât viitorul țărilor care vor adera la Uniunea Europeană, cât și pentru viitorul Uniunii Europene însăși. Aceste fonduri sunt menite să îi ajute pe beneficiari să facă reforme politice și economice și să pregătească pentru drepturile și obligațiile care vin odată cu capacitatea de membru al Uniunii Europene. Sigur, aceste reforme se presupune că acordă cetățenilor și oportunități sporite la nivel economic și social și permit dezvoltarea unor standarde egale cu cele de care ne bucurăm noi, cetățenii Uniunii Europene. Însă, pentru a răspunde întrebării care ne-a fost adresată, și aș, m-aș alătura ce, celor spuse de prima vorbitare despre dimensiunea politică, deci e necesar să ne gândim la situația generală politică din regiunea Balcanilor de Vest după cum am uh, spus cu ocazia altei sesiuni uh, de ieri, regiunea a trecut prin involuții dramatice în reforme în aproape toate domeniile, inclusiv independența justiției, mass media, alegeri, funcționarea instituțiilor parlamentare, corupție, crimă organizată și mm, trebuie doar să ne reamintim de declarația făcută cu ocazia ultimei comunicări a Comisiei Europene în ce privește extinderea din 2016 și citez, regiunea continuă să arate simptome clare și uh, la niveluri diferite de stat captiv și ne îngrijorează că aceste involuții apar deși deja în 2017 UE uh, a pus aceste principii fundamentale în centrul procesului de aderare, chestiunea statului de drept. În sine, nivelurile de crimă organizată și trafic de droguri, arme și alte traficuri ilegale reprezintă o sursă reală de instabilitate în regiune și în continuare e așa. Ba chiar e mai alarmant că am văzut în anumite împrejurări aceste activități sunt protejate de instituții politice și actori statali. Sigur, unii ar spune că în ciuda acestui tablou întunecat, cadrul legislativ legat, de exemplu, de independența justiției sau protecția drepturilor omului e unul sănătos. Însă, dacă e să vedem lucrurile la adevărată lor valoare, vedem că e un tablou fals al realității la fața locului, dacă spunem așa. La fel ca multe alte rapoarte de progres ale Comisiei Europene, am văzut că punerea în aplicare a legislației, din păcate, are deficiențe, uneori uh, din cauza lipsei de resurse, alteori că lipsește voința politică. Și instituțiile uh, înființate prin anumite legi uh, ca să suplinească lipsa de punere în aplicare, adesea sunt incapabile să funcționeze pentru că guvernele nu le dotează cu resursele financiare sau umane necesare. Și trebuie spus că toate aceste evoluții sau involuții se produc într-o perioadă în care Uniunea Europeană nu mai este unicul actor internațional din regiune. Ieri s-a făcut o referire la politica externă agresivă a Rusiei. Turcia, de asemenea, vine tare din urmă, încercând să câștige influență în regiune prin uh, sporirea investițiilor, dar și prin afinități culturale și marca sa uh, uh, cunoscută de regim autoritar. China, de asemenea, sporește investițiile în regiune, cel mai recent cu inițiativa One Belt, One Road, lansată în 2013. Aceste inițiative, sigur că nu întotdeauna au fost în avantajul economic al țărilor beneficiare din cauza naturii particulare a acestor investiții. Deci a spune că toate acestea sunt argumente și elemente la care Uniunea Europeană trebuie să se gândească bine în luarea de decizii Eh, legată de distribuirea fondurilor eh, cu instrumentele de preaderare și trebuie să se asigure că chestiunile ce țin de statul de drept sunt puse pe prim plan, bazându-ne pe lecțiile învățate eh, din prim, primul IPA 2007-2013, după cum tocmai s-a menționat, cel de-al doilea IPA a promovat o abordare mult mai strategică cu o metodă sectorială mult mai măsurabilă care a ajutat la îmbunătățirea performanței Eh, documentele strategice eh, conferă planificarea strategică și cadrul pentru fiecare beneficiar pentru o perioadă de șapte ani, ceea ce înseamnă că beneficiarii eh, pot profita și folosi mai bine aceste fonduri. Suntem aproape la jumătatea cele de-a doua perioade cele de-al doilea IPA, au fost făcute câteva evaluări preliminare și sigur așteptăm revizuirea la jumătatea mandatului, va fi prezentată luna următoare. Vreau să mă refer la o evaluare deja făcută, și anume un raport special din partea Curții de Conturi de anul trecut, cu titlul Asistența de preaderare UE pentru a consolida capacitatea administrativă în Balcanii de Vest, uh, document care subliniază faptul că, citez, în general, capacitatea administrativă nu s-a îmbunătățit semnificativ în uh, perioada trecută. Asta s-a datorat uh, insuficienței voințe politice a autorităților naționale în respectivele țări. Am încheiat citatul. De asemenea, se subliniază că un alt motiv este uh, faptul că Uniunea Europeană are o influență redusă de a încuraja reformele în absența unui cadru uh, care este asigurat de negocierile de aderare. Și încă un element important, uh, expresiile publice de susținere de una sau alta uh, țară, stat membru uh, a Uniunii Europene pentru partidele politice de la guvern din, Uniunea, uh, din mă scuzați, Balcanii de Vest, care e clar că ignor angajamentele față de Uniunea Europeană, subminează imaginea UE și puterea de transformare și să nu uităm de unii lideri guvernamentali care sunt anchetați, sunt, fac obiectul unor anchete penale. Toate acestea înseamnă că Ehm, după cum spun mulți, că modul cel mai eficient de a ne ocupa de involuțiile din reforme ar fi să, ca Uniunea Europeană să înceapă un uh, proces de angajament direct cu fiecare țară din regiune în domeniile acoperite de capitolul 23 și capitolul 24 în ce privește procesul de aderare. Asta însemnând că țările în cauză ar fi angajate într-o interacțiune intensă cu instituțiile europene care ar ajuta procesul de reformă să rămână pe calea cea bună și ne-am asigurat și că fondurile IPA sunt utilizate mai bine și mai bine țintite de asemenea. Și dați-mi voie pe scurt să mă refer la un, uh, unul sau două domenii specifice ale finanțării, în contrast față de IPA 1, unde nu au fost alocați mulți bani pentru statul de drept, situația s-a îmbunătățit Uh, cu IPA 2. Cu toate acestea, aș spune că, bazându-mă pe uh, ce s-a întâmplat în ultima vreme în regiune, că procentajele alocate uh, statului de drept ar trebui să fie încă și mai importante, gândindu-ne la deteriorarea dramatică menționată anterior. Dau un exemplu din raportul special pe 2016 al Cursii de Conturi, Libertatea mass media și o societate, societate civilă puternică sunt vectori uh, uh, esențial pentru ca publicul să-și cunoască cazurile de corupție și crimă organizată. Adesea încurajează agențiile anticorupție și uh, procuratura să acționeze. Deci, în plus față de o susținere mai consistență față de societatea civilă, trebuie alocate mai multe fonduri pentru promovarea mass media independente, în plus față de uh, Uh, o reacție mai hotărâtă atunci când au loc încălcări ale libertății presei. Cred că se pot face mult mai multe dincolo de ceea ce deja face UE cu uh, conferințele care au impact limitat la fața locului. Cred că e un domeniu în care cooperarea consolidată cu OSCE, care are experiență în acest domeniu, ar asigura că se utilizează mai bine această experiență OSCE, asta și resursele UE, în beneficiul uh, mass media independente. Multe din aceste domenii care au legătură cu statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice fac subiectul unor dialoguri politice cu țările în cauză, cum ar fi dialoguri la nivel înalt cu Bosnia și Herțegovina și cu Macedonia. În uh, ultimul caz, acest dialog a fost uh, pus pe plan secund pentru că s-a uh, mediat un acord în 2015 pentru a rezolva criza politică. Dar când aceste dialoguri nu produc efectele uh, dorite sau cum ar fi în cazul acordului politic din 2015 cu Macedonia, recomandările de acțiuni nu sunt urmate de rezultate, impactul negativ asupra proiectelor finanțate de UE în aceste domenii este unul imediat și spune că dacă Uniunea Europeană nu vorbește mai hotărât și mai coerent și nu acționează atunci când angajamentele nu sunt respectate sau sunt chiar ignorate, atunci se subminează întreaga agenda reformelor și se duce la crearea unui sens de uh, impunitate a partidelor la, uh, la putere. Asta înseamnă că e nevoie de o monitorizare mai agresivă și mecanisme de punere în aplicare de către Uniunea Europeană ca să ne asigurăm că angajamentele sunt și respectate în practică. Și aș dori să subliniez din nou problema susținerii pentru societatea civilă. Ieri, chiar, un membru al Parlamentului din Bosnia-Herzegovina ne-a întrebat, dar n-am avut timp să-i răspundem, ce se întâmplă cu țările membre UE, ce se întâmplă acolo cu societatea civilă. Pot vorbi pentru țara mea, Irlanda, rolul societății civile la nivel local uh, și punerea în aplicare a procesului de pace în Irlanda de Nord nu s-ar fi întâmplat și n-ar fi avut succes fără societatea civilă, care joacă un rol esențial, mai ales în societăți post-conflict. Și e un rol care nu trebuie uh, luat de gata sau uh, ca o garanție automată sau societatea civilă nu trebuie uh, implicată de guverne doar de fațadă și cred că organizațiile societății civile trebuie să fie puternice, independente și mass media independente, că acestea sunt uh, garanții unor democrații care chiar funcționează și a sugera că, de exemplu, trebuie să se dea mai multă susținere. Am menționat societatea civilă, dar și la adresa partidelor politice, um, organizațiile de tineret, ca să se dezvolte o cultură a democrației care lipsește, clar, într-un număr a țărilor din Balcanii de Vest. Vreau să mă mai refer la un aspect înainte de a încheia, și anume eh, dezvoltarea economică. Una din priorități rămâne uh, Eh, problema de neacceptat a nivelului prea ridicat de șomaj, 20% în Serbia, 29% în Macedonia, sunt cifre din 2013, peste 50% sunt, sunt tineri care sunt afectați de șomaj. E vorba de un procentaj foarte îngrijorător Conform IPA, sigur că s-au dezvoltat uh, mai multe acțiuni, mai ales în ce privește dezvoltarea mmr urilor educația, dar în majoritatea acestor țări din Balcanii de Vest, uh, sistemul uh, de învățământ nu corespunde nevoilor pieței și se înregistrează în Serbia, de exemplu, o rată abandonului școlar de peste 30%. Acum, programele de învățământ profesional trebuie să fie orientate mai bine spre um, eliminarea decalajelor în forța de muncă calificată Educația care nu prea a fost pe prim plan în lista de priorități a UE ar trebui să se bucure de mai multă atenție și de mai mult sprijin financiar. Cu atât mai important cu cât ne amintim că în Balcanii de Vest, în multe cazuri, avem de-a face cu societăți post-conflict. Cum spunea marele lider uh, sau cel mai mare din ultimii ani, Nelson Mandela, cea mare autoritate morală, educația rămâne o parte foarte importantă a construirii unei națiuni. Și în final, um, închei cu câteva cuvinte în legătură cu comunicarea. Nu e niciun secret că Uniunea Europeană uh, a fost foarte slabă când e vorba de a comunica publicului succesele pe care le-a avut în uh, agenda politică externă în ce privește extinderea. Eh, sigur că și statele membre și-au partea lor de vină pentru că nu prezintă în termeni pozitivi eh, ce face Uniunea Europeană în ce privește extinderea, pentru că poate nu se câștigă voturi într-o perioadă în care Extinderea a fost luată o statică uh, de către dezbaterea toxică privitoare la imigrație. Dar când e vorba de țările din regiunea Balcanilor de Vest, e încă și mai important ca Uniunea Europeană să utilizeze orice șansă avută la dispoziție ca să prezinte pozitiv angajamentele financiare pe care um, le are pentru a-și ajuta vecinătatea. Cu atât mai important, într-o perioadă în care Uniunea Europeană, după cum spuneam, nu mai este singur actor din regiune. De exemplu, în Serbia, unele sectoare ale publicului au uh, senzația că Rusia este cel mai mare furnizor de asistență, când de fapt lucrurile nu stau deloc așa. Deci, deși UE și-a îmbunătățit instrumentele de comunicare, eu consider că trebuie să facă mult mai multe ca să și prezinte uh, uh, toate acțiunile pe care le întreprinde pentru a ajuta regiunea Balcanilor de Vest. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, mulțumim celor trei uh, invitați. Acum uh, deschid discuția, rundă de întrebări și răspunsuri. A sugera să încercăm să alternăm uh, un vorbitor din uh, țările din Balcanii de Vest și un vorbitor apoi din Parlamentul European. Sper că și putem face așa. Aș dori acum să Rog toți vorbitorii să se și prezinte pe scurt. Și când uh, adresează o întrebare sau o observație unui anume invitat, să și spună. Începem cu un oaspete bine cunoscut, domnul Nicola Popovski, fost prim-ministru, acum director al Consiliului Național pentru integrarea Europeană în Scopie. Macedonia. Nicolae, cuvântul. David, I'll try to be as brief as possible, so three Mulțumesc, voi încerca să fiu cât se poate de succint. Trei recomandări aș avea pentru Comisie și Parlamentul European în ceea ce privește trecerea de la IPA la IPA 2 și evaluarea la mijlocul perioadei. În primul rând, la IPA 2 există concurență, este pozitivă și ar trebui consolidată atât între sectoare, adică agricultură, infrastructură, administrație, între uh, actori, uh, părți neguvernamentale și uh, guverne și între țări. Cred că instrumentul cel mai eficient în cheltuirea fondurilor europene a fost presiunea uh, reciprocă. Nu ar trebui să se excludă din acest element. Ne-ar ajuta pe noi și v-ar ajuta pe dumneavoastră să vă justificați cheltuielile. Un al doilea element. Comisia subliniază faptul că se va face o evaluare <clears throat> din partea unor evaluatori externi. E foarte bine pentru că se uh, elimină prejudecățile față de administrația din Bruxelles. Dar s-ar putea, ar trebui să fie, să existe și prudență, pentru că s-ar putea crea un oarecare clientelism. În momentul în care uh, te bazezi numai pe, pe evaluatori uh, externi, uh, Uh, s-ar putea ca ei să aibă interesul să, te, să vrea să te facă fericit. <clears throat> În al treilea rând, cum vorbim despre priorități politice, aș spune că cea cu numărul 1 ar trebui să fie integrarea regională. Noi uh, suntem alergici la ideea reconstituirii fostei federații, <clears throat> însă trebuie să ne gândim că dacă nu ne integrăm la nivel regional, va fi foarte greu să ne integrăm în Uniunea Europeană. Pentru mine asta înseamnă că trebuie să avem o zonă liberă, cu mobilitate, um, cu, cu cir- libera circulație a persoanelor, cu um, fără roaming și așa mai departe. E mai ușor să ajungi de la Skopje la Bruxelles decât la Sarajevo, cu toate că distanța e mai mare. La nivel economic, uh, Uh, noi suntem una dintre cele mai deschise economii, 70% din activitățile noastre sunt cu Uniunea Europeană și numai 20% cu ceea ce numiți noastră Balcanii de Vest. Asta ar trebui totuși să se schimbe. Și, nu în ultimul rând, ar trebui să existe un transfer către mai multă infrastructură care să permite acces în regiune și mai puțin către administrație. În Balcani avem în continuare oameni competenți care merg în administrație. În statele occidentale e mai dificil. În partea noastră a lumii, o persoană competentă poate ajunge în administrație. Dacă ești foarte, foarte bun, pleci în Germania. Dar avem în continuare oameni competenți în administrație. Deci, cheltuiți mai puțin bani pentru administrație și mai mulți pentru infrastructură între țările și orașele noastre. Thank you, Nicola. Mulțumim, Nicola. Ai spus că vii dintr-o regiune pe care noi o numim Balcanii de Vest. Știu că unii dintre noastre sunt nemulțumiți de această denumire, dar nu am găsit una mai bună. Putem să spunem și Europa de Sud-Est, dacă doriți. Uh, mai există uh, încă o posibilitate pentru uh, cei competenți, chiar și din um, Uh, Balcanii de Vest și anume să facă parte din administrația europeană, precum uh, colega noastră din secretariat. În orice caz, acum are cuvântul domnul Fleckenstein din partea grupului SND. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Marice Șache. Ea a abordat sau și-a asumat un subiect destul de dificil. Nu putem fi deloc mulțumiți de modul în care am folosit până acum uh, uh instrumentele de preaderare. Asta nu înseamnă că totul s-a făcut greșit, uh, ci problema este că, de fapt, nu și-a dat nimeni seama de tot ce am făcut. Uh, oamenii din aceste țări și orașe despre care vorbim, nu o să le mai spun Balcanii de Vest, e bine, oamenii trebuie să-și dea seama că de ambele părți se lucrează la uh, a bate calea către Uniunea Europeană. <clears throat> Trebuie ca oamenii să își dea seama că viața lor se schimbă în bine. Și asta este diferit în diferitele țări. Trebuie de asemenea ca oamenii să-și dea seama că nivelul lor de securitate crește prin uh, stabilitate. Și acesta este un semn bun. Însă, când oferim asistență pentru reforme, trebuie să le arătăm oamenilor că îi vrem în Uniunea Europeană. Și asta înseamnă nu numai să cheltuim bani pentru reforme și pentru consultanți, ci și pentru măsuri de infrastructură, în ideea integrării, precum și ceea ce se numește um, ceea ce se face cu, prin procesul de la Berlin, și anume aducerea la oaltă a oamenilor, a tinerilor și așa mai departe. Și nu este ca și cum nu s-ar face aceste lucruri, doar că nu sunt vizibile. Cheltuim <clears throat> ultimii, uh, ultimii bănuți și nu ne mai rămân cei 20 de euro necesari ca să punem panoul acela cu finanțat prin fonduri europene nu facem suficient. Nu facem suficient pentru a include oamenii în acest proces de integrare. Și ați menționat că nu numai Rusia, China, Turcia sunt interesate să câștige în influență. Um, și, pe de altă parte, cine vrea să coopereze cu uh, Rusia, n-are decât să o facă. Uh, dar există și alte țări, precum Arabia Saudită, care uh, sunt foarte prezente. Apoi, cred că trebuie să ne îndepărtăm de ideea că deschiderea unui capitol este o enormă revoluție. Uh, știm că este necesar și corect, însă uh, brutarul uh, de pe străzile Belgradului nu o să facă o mare petrecere numai pentru că zis că s-a mai deschis un capitol de negociere. Trebuie să facem și altceva. Um, ultima dată când oamenii au putut simți în viața lor concret un uh, efect a fost când s-au liberalizat vizele. Din păcate, nu și în Kosovo. Uh, pentru care de o vreme îndelungată solicităm Comisiei să meargă mai departe. Însă poate că includerea în sistemul european de roaming ar fi un, un element uh, tangibil pentru fiecare. <clears throat> Tânărul dintr-un oraș și omul de afaceri din alt, or, din alt oraș cred că uh, ar simți beneficiile. Ultima idee Principiul more for more, mai mult pentru mai mult. Tot, îl tot spunem, dar cred că trebuie să luăm și în uh, serios. Trebuie să ne facem unele rezerve care să ne permită să îi sprijinim în plus pe cei care fac ceva în plus. Și asta și în cooperare cu guvernele din uh, statele din Balcanii de Vest, pentru că nu vrem să creăm un protectorat. Trebuie să mergem împreună pe această cale. Mulțumesc! Mulțumim lui Knut Fleckenstein. Urmează acum Fadil Sendeli din Macedonia, vice coordonator al grupului politic BESA. Inderuar, cresuos, tenderuar, prefacius, Domnule președinte, Stimați uh, membrii prezenți din Balcanii de Vest, uh, stimați eurodeputați, aș dori să subliniez câteva aspecte care se leagă de punerea în aplicare a fondurilor uh, EPA, care reprezintă un instrument de evaluare a statelor din Balcanii de Vest. Vorbim de îmbunătățirea standardului de viață a cetățenilor noștri. Este un instrument uh, al fondurilor europene, însă uneori avem uh, probleme în a um, concretiza acțiunile din bugetul nostru național. Or, aceasta nu este doar o problemă a statelor noastre. Pentru această problemă, de exemplu, avem nevoie de uh, implicarea instituțiilor uh, europene pentru Uh, supravegherea punerii în aplicare a acestor fonduri în statele noastre. În, țară, în, în cazul meu este vorba despre Macedonia. Și toate acestea pentru a avea o mai bună eficacitate în uh, implementarea acestor fonduri, câte vreme aceste fonduri uh, uh, sunt destinate deja unor proiecte uh, adecvate și nu vizează doar a, uh, ajutorarea guvernelor noastre pentru că acestea să poată supraviețui. Uh, aceste instrumente trebuie să fie mai eficiente pentru ca Europa să se apropie uh, de uh, Macedonia, Kosovo și de întreaga uh, regiune. Tendința în statele noastre este că noi considerăm că trebuie să ne apropiem de dumneavoastră, însă câteodată chiar trebuie să subliniem mai clar că uh, acest uh, drum e unul cu uh, dublu sens. Trebuie să avem oameni care vin instruiți, fiind deja în alte state ale Uniunii Europene, care pot lucra la noi pentru dezvoltarea propriilor noastre state. Mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg din Macedonia, iar acum îi dăm cuvântul domnului Șoltes din partea uh, verzilor. Aceste uh, fonduri IPA sunt uh, foarte utile pentru întreaga uh, regiune. Vorbim despre controlul acestor fonduri și am adus în discuție faptul că aceste fonduri ar trebui să presupună o coordonare a instituțiilor externe cu cele interne. Însă fiecare dintre statele din această regiune are propriile sale uh, instituții. Iar eu nu cred că aceste instituții au un rol foarte important uh, de uh, jucat uh, în rol, modul în care aceste fonduri sunt uh, uh, puse în aplicare. De asemenea, trebuie să mai răspundem la o întrebare foarte importantă. Acest lucru nu este important doar din perspectiva formalităților, nu trebuie să ne intereseze doar dacă uh, aceste fonduri pot fi cheltuite respectând toate formalitățile, uh, ci trebuie să încercăm uh, să ne preocupăm și de problema eficienței, eficacității și a economiei. Acestea sunt uh, probleme foarte importante uh, de asemenea și pentru Comisie și pentru statele membre. Trebuie să ne gândim cum ar putea și ele să măsoare efectele pe care produc aceste fonduri, pentru că important este nu doar să cheltuim acest bani, ci să uh, vedem cum anume și pe ce au fost cheltuiți și care este impactul acestor fonduri cheltuite pentru cetățeni, pentru uh, sensibilizarea cu privire la Uniunea Europeană și pentru alte multe aspecte. Cum spuneau și antevorbitori, infrastructura este foarte importantă, de asemenea și legăturile între statele din regiune. Însă, la fel de important este și modul în care statele pun în aplicare uh, legislația. La o primă vedere putem uh, spune că majoritatea cadrului juridic uh, al acestei regiuni se aliniază achiului comunitar. ba, dar stăm rău la uh, punerea în aplicare a acestor uh, uh, legi. Important este așadar să investim acești bani și în programe de instruire pentru sectorul public, pentru sensibilizare și pentru transparență ar fi mai ușor pentru Comisie, pentru Parlament și pentru instituții naționale, inclusiv Parlamentele naționale, să urmeze uh, apoi uh, uh, acești bani, să-i traseze clar până la capăt. Mulțumim! Mai sunt 200 de intervenții din partea colegilor din Kosovo. Domnul Avdullah Hoti este primul. Stimați uh, colegi, uh, mă bucur să iau parte la uh, acest forum. Voi vorbi în calitatea mea de membru al Guvernului, ministru de Finanțe și ca membru al grupului pentru planificarea și implementarea uh, fondurilor uh, IPA, precum și în calitate de membru al uh, Ligii Democrate din Kosovo, un partid aflat în uh, opoziție. Există trei chestiuni pe care aș vrea să le menționez. Mai întâi, punerea în aplicare a fondurilor IPA, iar aici, în baza experienței mele, pot să spun că trebuie să petrecem mai mult timp în ceea ce privește planificarea și coordonarea acțiunilor la nivel de guvern pentru ca obiectivele din uh, cadrul planului uh, IPA să fie uh, atinse în totalitate. Totuși, cred că trebuie să implicăm și alți actori interesați, părți interesate, Asta în etapa timpurie a planificării folosirii fondurilor IPA. În cadrul planificării, accentul ar trebui să cadă pe sporirea capacităților la nivel de guvern, nu doar pentru punerea în aplicare a programelor IPA, dar și uh, pentru crearea unor capacități pe termen lung pentru a putea face față plăvocărilor uh, pe care aceste programe uh, le presupun pentru că programele IPA sunt programe pe termen lung. Ceea ce cred eu, de asemenea, că este important din perspectiva mea de fost ministru de finanțe, pentru ca aceste state să se implice în procesul de uh, consolidare a capacităților, uh, E bine, trebuie să existe cofinanțare pentru astfel de uh, proiecte. Un al doilea lucru trebuie să presupună punerea în aplicare uh, al programelor uh, IPA. Cu toții avem impresia că există mari întârzieri în ceea ce privește implementarea acestor programe. Uneori pierdem pur și simplu momentul și elanul. Prin urmare, cetățenii nu au încredere în aceste programe, nu mai au încredere. Important este să păstrăm uh, acest uh, suflu până ajungem la efectul dorit. Un al treilea aspect este cel tehnic. Cred că suntem cu toții de acord că finanțarea IPA este o cale de sprijin financiar pentru aceste state, însă este și un gest uh, politic. Cred că ar trebui să se pună mai mult accent pe acest aspect, un aspect care ar trebui comunicat mai bine și ar trebui să dăm mai mult uh, atenție Parlamentului în rolul său de uh, supraveghere al acestor uh, programe. Sunt de acord cu ideea că ar trebui să existe și un evaluator extern al acestor uh, proiecte, însă și instituțiile de la nivel intern ar trebui să supravegheze folosirea și implementarea fondurilor. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai vizibilă în regiune, astfel încât cetățenii să poată vedea cum se cheltuie acești bani. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Stimate coleg, domnul Sole este următorul, este raportorul pentru IPA din partea versilor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Am un comentariu și o întrebare. După cum am putut asculta din cele spuse de interlocutori, uh, și din experiența implementării fondurilor IPA, performanța acestor fonduri se leagă foarte mult uh, mai ales de câțiva factori. Mai întâi, uh, voința politică a beneficiarilor, uh, a statelor care primesc aceste fonduri și, în al doilea rând, abilitatea Uniunii Europene de a insista pentru reforme reale în aceste state. Se întâmplă ca uneori uh, acești factori uh, să fie limitați, uneori nu există o voință politică serioasă pentru a uh, face reforme adevărate și se întâmplă atunci ca și abilitatea Uniunii Europene de a insista pentru aceste um, reforme să se limiteze doar la câteva măsuri. Pentru a depăși aceste limite, cred că sunt două aspecte care trebuie subliniate și consolidate. Acestea au fost deja menționate de antevorbitorii mei. Mai întâi vorbim despre sprijinul oferit de societatea civilă, pentru că societatea civilă poate să uh, fie un factor real care să ducă la schimbare în orice societate, și firește și în uh, statele despre care vorbim acum. Și în al doilea rând, sistemul recompenselor. Prin urmare, chiar vreau să văd uh, ce propuneri va face în acest sens Comisia în uh, procesul de implementare. Am auzit uh, din partea colegului uh, din Macedonia că uh, a existat o, o solicitare de integrare regională și că asistența financiară și tehnică a trebuit să susțină regiunea pentru ca statele din regiune să aibă relații mai strânse unele cu celălalt. Credeți că programele multinaționale din cadrul IPA ar putea să ajute la această integrare regională? Pentru că asta a fost cererea, integrarea regională. Întrebarea mea se adresează în principal reprezentanților Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Sole. Din câte înțeleg, mai există totuși un uh, vorbitor, după care închidem lista, pentru că vrem să vedem uh, ce au de spus uh, invitații noștri. Membri Kresniki din Kosovo este următorul vorbitor. Please. Thank you. Uh, Mr. Uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi invitați, stimați colegi, uh, încerc să fiu subțin pentru că colegul meu cred că deja a spus uh, marea majoritate a experiențelor noastre din Kosovo cu fondurile IPA. Uh, sunt, spun și eu că este un instrument foarte important și a jucat un rol important în unele din domeniile prioritare din Kosovo. Însă, din experiența mea directă, uh, a participat la activitatea guvernamentală în ultimele două mandate, trebuie, spun că trebuie să ținem cont de eficiența apoi în aplicarea acestui instrument. De exemplu, doar acum două luni de zile în Kosovo implementarea IPA 2014 uh, a început, deci vorbim de o întâlnire de trei ani. Deja ne aflăm uh, la jumătatea mandatului, însă doar ce a demarat uh, primul an al IPA 2 în Kosovo. Și sigur că va fi nevoie de alți doi ani ca aceste contracte să fie puse în aplicare, deci vom avea IPA 2014, probabil încheindu-se 2020, ultimul an al IPA. Deci, iată, eficiența, cred, e cuvântul cheie când vorbim despre IPA, pentru că asta ne spune experiența noastră și probabil cea majorității țărilor din regiune. Întârzieri și birocrație. Înțelegem că există acest nivel de birocrație, dar trebuie să și discutăm în ce privește uh, accelerarea și eficientizarea procesului. În al doilea rând, performanța în punere în aplicare. Chiar atunci când proiectele încep să fie puse în aplicare, în majoritatea cazurilor mm, se tot produc întârzieri. Sunt proiecte care au fost puse în aplicare în Kosovo. Inițial erau prevăzute pentru un an și jumătate, doi ani. Și mai apoi, iată că există o întârziere de șase luni, un an, deci totul se întârzie și se complică. Apoi, capacitatea de a fi utilizată în practică aceste proiecte, cât sunt ele de eficiente. Cred că sunt și povești de succes, dar sunt și eșecuri. Dacă vorbim de proiectele IPA. E un nivel înalt de asistență tehnică, Uh, cu o bună intenție inițial, dar până la urmă nu se văd efectele în practică, din nefericire. Asta nu, sigur, asta nu e din vina Uniunii Europene sau a birourilor Uniunii Europene din țările respective. E o problemă comună a beneficiarilor, a guvernelor, a agențiilor. Din nefericire, adevărul e că putem să umplem uh, sertare întregi cu documente, rapoarte, recomandări, mii de pagini, dar până la urmă toate acestea în beneficiul cui? <laughs> Cuile sunt adresate toate aceste proiecte. Deci e problematică mm, capacitatea de a folosi aceste uh, inițiative. În ce privește investițiile, situația e diferită. Deci trebuie realizat un echilibru între banii cheltuiți pe asistență tehnică uh, și uh, cheltuirea capitale. De exemplu, în Kosovo am cofinanțat un proiect foarte important uh, pentru sport în Mitrovica. Capacitatea de a fi folosită, proiectul există. Deci va fi în beneficiu oamenilor de la fața locului. Din păcate, nu pot spune la fel despre asistența tehnică, dar întotdeauna există o logică în spatele mm, defalcării fondurilor. Deci trebuie să fie plătiți bani consultantului, trebuie să fie experți uh, din partea Uniunii Europene care să fie plătiți și care vin ca să finalizăm anumite documente și Eh, vreau să mai spun încă ceva în legătură cu planificarea și revizuirea specială. Toate asta trebuie să eh, țină cont de prioritățile pentru beneficiari, pentru că trebuie eh, să se adapteze fondurile la prioritățile politice. Nu întotdeauna se întâmplă așa. Exemplu, sigur, tot din Kosovo în 2014, IPA 2, dezvoltare agricolă, a fost unul din cele trei domenii prioritare și nu mai este și la ora actuală. Cine a luat decizia asta? Nici nu știm măcar. Eu am fost ministrul agriculturii la acea vreme și nu eu am luat decizia respectivă, nici măcar n-a fost întrebat. Și atunci se creează probleme. Noi facem planificare pe termen lung, la fel ca orice altă țară, pe 2014-2020, deci ținem cont de banii alocați în planificarea inițială a IPA și acum se schimbă lucrurile și atunci sigur că se dă totul peste cap și în țara beneficiară. Și în plus, cum se, fac, cum se iau aceste decizii? Asta e problema. Beneficiarii sunt sau nu implicați în procesul de revizuire, de modificare? sunt și funcționari la un anumit nivel, în care probabil ei sunt implicați, însă trebuie să fie implicat și nivelul politic, dacă vorbim de priorități politice. Și, de asemenea, există și diferențe de opinie chiar și la Bruxelles, în ce privește agricultura, dezvoltarea rurală. Părerile diferă de engineer și de agri. Și mai pun o întrebare în încheiere. Credeți că e important să includem în această planificare, sigur, trebuie inclus beneficiarii, dar și celelalte direcții generale pentru sectoare specifice, un exemplu pe care l-am menționat, Agri, de, pentru că de obicei aceste direcții generale nu sunt implicate, deși vorbim de sectoare specifice. De exemplu, Agri, sigur, este, are experiență pentru agricultură, nu neapărat Nier. Da, mă închei aici și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, bine, mulțumim. Acum închid lista vorbitorilor și dau cuvântul celor trei invitați ca să încerce să răspundă Începem din nou cu doamna Scache, dacă sunteți de acord, apoi doamna Calavera și apoi domnul Fue. Marice, cuvântul. Mulțumesc, David. Uh, mulțumesc tuturor pentru că participați și vorbiți uh, cinstit despre oportunități, probleme la fața locului. Ce desprind eu din uh, dialogul de astăzi, sigur, în drumul spre un dialog uh, strategic și planificare, păi ambiția e de a îmbunătăți lucrurile de ambele părți. Asta e important, pentru că înseamnă că tuturor ne pasă și mai avem multe de făcut. Cred că în ce privește uh, o, o cheltuire mai eficientă a banilor și a comunicării, a, a, a ținerii cont de context, de relațiile între țări, de influențele străine, de către alți actori decât Uniunea Europeană, toate acestea sunt puncte centrale care au apărut astăzi. Noțiunea asumării proprietății e importantă, apoi leadership politic. Asta înseamnă și uh, modul responsabil de a trata fondurile și banii europeni. E foarte important să ținem cont că procesul aderării e unul foarte delicat pregătirea țărilor pentru calitatea de membru. Sigur, sunt uh, benchmark-uri. Nu e vorba de ajutor pentru dezvoltare, e vorba de un drum clar spre standarde mai înalte în ce privește statul de drept, dezvoltarea economică, infrastructura, societatea civilă, mass media, uh, eforturi post-conflict, integrare regională. E important să vedem lucrurile ca tare. Nu sunt exact sigur că ne putem <laughs> aștepta asta, dacă pot să spun uh, asta verde în față, dar e foarte important că am văzut astăzi că e o relație foarte importantă între toate diferitele elemente care fac parte a procesului de punere în aplicare. De la consolidarea instituțiilor, la lupta împotriva corupției, îmbunătățirea controlului, și apoi, sigur că toate acestea pot duce la îmbunătățirea capacității de absorpție sau capacității ca uh, în mod efectiv să se pună în aplicare fondurile de preaderare cu mai mare impact pe baza valorilor, deci nu doar în mod izolat, ci în obiectivul, cu obiectivul uh, general de a consolida democrația și societățile de acolo. Și în final, și e prioritatea noastră ca membri ai Parlamentului European, dar oricum trebuie să fie foarte clar că noi ne gândim la bunăstarea oamenilor, această finanțare preaderare, când e aprobată, nu trebuie să fie un trofeu pentru un guvern anume, ci să fie un apel ca întreaga societate să acționeze cu implicarea oamenilor și uh, uh cu implicarea beneficiarilor, în primul rând. Și spun asta și către cei care sunt activi pentru dialogul strategic și revizuirea următoarea mandatului, uh, prin prisma asta vom vedea lucrurile noi cei de la Parlament, pentru că cred că asta e principala prioritate și e important și ca bază pe care se va construi uh, tot ce va urma. Deci mulțumesc din nou pentru șansa acordată de a avea această întrevedere și sper să ne și menținem aceste contacte ulterior. Mulțumim, Marici, acum doamna Calavera. Ce, thank you, Mr. Mulțumesc, am și eu câteva comentarii. În primul rând, sigur, vă mulțumesc pentru reacții. Sunt foarte importante pentru noi. E foarte important să știm uh, ce crede dumneavoastră și nu e vorba doar de ziua de azi, ci în mod constant suntem în contact cu societatea civilă, cu domeniile voastre, ca revizuirea aceasta să uh, țină cont de toate aceste reacții, să țină cont de realitățile de la fața locului. Bun, societatea civilă sigur că e foarte importantă de deci, aceea nu e vorba doar de finanțare. Sigur, finanțarea există și parte importantă a programelor noastre de a susține rețeaua societății civile, dar e foarte important ca și parlamentul să se asigure că atunci când uh, votează anumite legi, să fie și consultați toți actorii interesați, că sunt multe situații în care se adoptă accelerat legislație în Parlament fără consultări prealabile. Nu e vorba de bani, e vorba de voință politică pentru asta. Deci trebuie să ne asigurăm că rolul dumneavoastră este să și creați spațiu pentru consultații largi cu actorii uh, civili. În al doilea rând, al doilea mesaj important. Sigur, sunt de acord cu domnul Popovski. Într-adevăr, regiunea respectivă trece prin transformări și cooperarea regională e foarte importantă și în ultimii ani uh, a, continuat, a funcționat foarte bine și trebuie să fie susținută în continuare. Și pe asta punem accentul programul uh, multistatal. Și atenție, sigur, tot dorim să se lucreze la infrastructură, sunt foarte importante pentru conectarea regiunii, și regiunea în sine și cu Uniunea Europeană, dar fără reforme, doar infrastructura în sine nu va schimba situația în regiune. Putem construi câte autostrăzi vrem, dar uh, dacă nu armonizăm procedurile de la frontieră, se vor opri ore în șir camioane la frontieră, chiar dacă uh, autostrăzile vor fi lună. Uh, de aceea insistăm pe asistența tehnică, pentru că investițiile trebuie să fie însoțite de reformele, de modernizarea regulamentului în domeniul transportului și trebuie să fie făcute toate într-o perspectivă regională. De aceea punem noi accentul pe zona economică regională, pe ceea ce fac regiunile în contextul CEFTA, Consiliul de Cooperare Regională și, sigur, și prim-ministrii din regiune în Trieste anul trecut și a exprimat susținerea și donatorii. Noi vom continua pe această cale. Apoi, un al treilea mesaj, rolul pe care puteți să-l jucați dumneavoastră cu parlamentele naționale. E acel uh, rol de control și sunt de acord cu ce s-a spus aici. Domnul Șolte a spus. Uh, noi nu avem mecanisme de supraveghere externe, audit, misiuni de monitorizare, avem și un sistem intern de audit Sigur, avem și Olaful, însă și dumneavoastră aveți audit național și instituții uh, care funcționează pentru asta și ele sunt cele care trebuie să-și asume răspunderea și trebuie să le susțineți uh, uh, financiar, uh, uman, uh, să fie independente, să nu fie sub tutelă politică, să poată funcționa. E un mesaj clar. Rolul dumneavoastră e decisiv. Parlamentele pot crea aceste condiții. Și foarte important, programarea UE. Sigur, și IPA e un program pe termen lung. Vrem să transformăm societățile. Pentru asta e nevoie de timp. Nu se poate întâmpla peste noapte. Deci, de aceea, procesul de programare nu e doar o reacție imediată, ci un proces pe termen lung. E nevoie de multe verificări, e nevoie de un echilibru, dar ca să putem vorbi de zone de intervenție sănătoase și mature, e important să punem în aplicare, ca să nu ajungem într-o situație, cum spunea colegul, ca programul din 2014 să fie pus în aplicare în 2020. De aceea spuneam anterior, acea abordare partizană față de integrarea europeană. De fiecare dată, sau de multe ori când se schimbă un guvern și se schimbă guvern, guvernele foarte frecvent în această regiune, totul reîncepe de la zero și tot ce a făcut un guvern anterior este pus sub semnul întrebării. Nu. Nu așa trebuie să meargă lucrurile. Dumneavoastră, ca parlamentar, trebuie să aveți o viziune și un dialog prin care să se asigure continuitatea în domenii cum ar fi reforma justiției, administrația publică, lucruri importante. Acolo nu trebuie să există o, o, o atitudine partizană. Nu, întregul Parlament trebuie să se implice. Vă rog, trebuie să transmiteți acest mesaj și așa să faceți acasă, pentru că e cea mai bună garanție că programele IPA să aibă mai mult efect și mai mult impact. Putem avea o viziune, putem să avem dialog politic eh, pe marginea agendei politice de durabilitate, de continuitate și apoi continuit- eh, comunicarea, mă scuzați, și vizibilitatea. Da, avem bugete alocate în programe, cum spunea domnul Fleckenstein. Cred că, da, lucrurile funcționează mai bine, sunt și colegii mei de la comunicare aici, dar uh, Comunicarea nu poate fi doar un exercițiu de patronaj. Să punem un steguleț când am mai făcut ceva, un steguleț UE. Nu. Trebuie să vină lucrurile astea din partea guvernului, politicienilor, parlamentelor din regiune. Cea bună comunicare e comunicare făcută de autorități în legătură cu ce anume face UE pentru ei. Și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și contez pe dumneavoastră cei din parlamentele naționale ca să ne ajutați să fim mai vizibili, să comunicăm mai bine în legătură cu rolul UE, că e foarte important rolul UE în susținerea ambițiilor noastre de a deveni state membre. Mulțumesc! Thank you and for a final remark, Mr. Fuere. Mulțumesc și în ultimul rând, domnului Fuere. Uh, those who made comments. Uh, a few points. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații. Întâi, cooperarea regională și programele pentru mai multe țări. Există deja programe uh, pentru mai multe țări și mai multe instituții, cum este reforma uh, școala pentru reformă în administrație din uh, Muntenegru. Um, mai ales în administrația publică, la uh, școala pentru reforme în administrația publică, Curtea de Conturi a arătat că programele prezentate de școală nu au fost foarte folosite de către statele din Balcanii de Vest. Deci trebuie să existe o dorință politică astfel încât să ne asigurăm că programele pentru mai multe țări au un impact în ceea ce privește impactul legislației și adoptarea legislației. Sunt de acord cu colega mea. Am avut de-a face cu situații în care parlamentele din regiune practic au bifat niște căsuțe și parlamentul uh, devine o instituție care doar uh, pune ștampila finală pe legislația uh, ce vine de la nivel european, mm, ce vine propusă sau impulsionată de la nivel european. Însă nu se ține cont de, nu există rezultate pentru populația afectată, de exemplu, în ceea ce privește Ehm, legislația împotriva discriminării. Ar trebui să se facă o consultare a tuturor celor care ar putea fi afectați de pe urma acestei legislații, iar apoi forurile care aplică legislația ar trebui să uh, aibă reprezentanți din aceste sectoare. Însă, din păcate, avem exemple în raportul Comisiei Europene în care aceste organisme sunt, uh, au în compoziție numai uh, persoane partizane din punct de vedere politic, care nu reflectă uh, interesele celor care sunt vizați de legislație. Deci, uh, iată o altă cale de a sublinia ceea ce a spus și colega mea, consensul în Parlament. Sunt uh, acte normative care joacă un rol esențial pentru a îmbunătăți condițiile de viață în țările respective. Nu nu sunt menite să fie doar pe placul Uniunii Europene, sunt menite să fie în beneficiul țărilor. Dar pentru ca ele să fie în beneficiul țărilor respective, ele trebuie să includă în mod sistematic și intenționat consultarea tuturor sectoarelor uh, societății, astfel încât rezultatul final să oglindească nevoile din țara respectivă. Același lucru este valabil și pentru cei care sunt deja în procedura de aderare. Nevoia unui consens la nivel național pentru a ne asigura că vocea țării reprezintă toate sectoarele societății și nu doar guvernul sau un partid politic. Încă un lucru pe care aș vrea să-l subliniez pentru a-i răspunde reprezentantului uh, grupului politic BESA din Macedonia, societatea civilă. Cu toți am subliniat nevoia, importanța uh, societății civile uh, și faptul că guvernele trebuie să fie deschise față de societatea civilă într-un mod care să nu fie partizan. Am avut exemple de finanțări din partea uh, guvernelor naționale către organizațiile societății civile uh, constituite numai pe argumente partisane și care nu reflectă rolul unei societăți civile independente, care se asigură de fapt că guvernele sunt trase la răspundere și sunt venite să critique guvernul. Deci uh, nu trebuie să fie condamnate, criticate sau hărțuite pentru că își fac treaba. De asemenea, ar trebui să existe sprijin pentru societatea civilă la nivel local. Sistemele care ar putea ajuta uh, ONG, organizațiile societății civile la nivel local, mai ales cele mici care nu au um, know-how-ul tehnic pentru a, adera, pentru a avea acces la fonduri europene, ar trebui să creeze un sistem prin care acestea să fie incluse. Eu când am lucrat în Macedonia, în Slovenia, în um, Africa de Sud, în America Latină, ce m-a frapat întotdeauna a fost impactul enorm pe care îl pot avea mici proiecte. Oameni aduși la oaltă din diferite comunități. Să vă dau un exemplu. În Macedonia, Uniunea Europeană a finanțat un uh, proiect pentru uh, predarea istoriei implementat de Comitetul de la Helsinki. Acest proiect a adus la oaltă proiect, profesor de istorie din, uh, de etnie albaneză și din, de etnie um, macedoniană pentru a, veni, pentru a găsi o interpretare comună a uh, conflictului din 2001. A fost dificil, emo, plin, încărcat cu emoție, uh, au ieșit la iveală toate prejudecățile, dar tocmai asta a fost și obiectivul acestui uh, proiect. <clears throat> Până la urmă, rezultatul final a fost unul uh, foarte reprezentativ, însă dacă guvernul din momentul respectiv nu include asta în programa sa școlară, atunci nu a folosit la nimic. Însă a fost un exemplu în care un proiect mic la nivelul comunității locale sau poate chiar la nivel național poate avea un impact enorm în consolidarea climatului de încredere la diferitele niveluri. Deci între comunități, dar și între uh, comunități uh, într-un sens mai larg, pentru că de multe ori avem și de-a face cu uh, țări care au ieșit din conflicte. Deci cel mai bine este să avem astfel de proiecte care să construiască punți și cele mai, cei mai în poziție să facă asta sunt, organi- uh, sunt uh, reprezentanții societății civile. <clears throat> și asta, mm, asta constituie un stimulent ca guvernele să coopereze cu societatea civilă. Un alt exemplu din Slovenia, am finanțat o casă sigură pentru persoane vulnerabile care fuseseră victimele exploatării. Și asta în urma unui memorandum semnat între guvernul sloven și uh, Organizația societății civile care se ocupa de asta. A fost, iată, un exemplu de guvern și de cooperare între guvern și societatea civilă care are un impact enorm la nivel local și ajută la crearea acestei încrederi, pentru că în multe țări nu există încrederea față de instituțiile uh, guvernamentale din cauza conflictului sau din cauza politicilor partizane. <clears throat> Deci, iată, marile provocări cu care se confruntă membrii parlamentelor în munca lor către integrarea europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Marie Tieșcache, doamna Ruiz Calavera și domnul Fuere. Vă mulțumesc tuturor. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților pentru contribuția la dezbaterea din această dimineață. Aș vrea să vă amintesc că la începutul lui 2018 Comisia de Afaceri Externe va, duce o, va face o audiere în ceea ce privește revizuirea la mijlocul perioadei pentru instrumentele de finanțare externă și va face un raport de implementare în același, pe același subiect. La ora 15 ne revedem în aceeași sală pentru a continua cu discuțiile noastre despre integrarea în Uniunea Europeană a Balcanilor de Vest.